Okay, colleagues, I'm going to begin the meeting. Um, one of the one of the problems we have. Uh... Dragi colegi, vom începe reuniunea. Mă adresez acum noilor uh, membri, spunându-le că dacă um, începem, începem cu întârziere, pierdem timp uh, prețios și dacă avem o dezbatere interesantă, trebuie să reducem timpul de intervenție pentru fiecare. Deci avem tot felul de dificultăți la uh, finalul reuniunii. În plus, uh, eu tind să vreau să încep la timp. Deci, uh, le mulțumesc tuturor celor care sunt prezenți la timp și trebuie să vă spun că acesta este stilul meu de a prezida, să fiu punctual. Și am să vă spun că din septembrie voi începe la timp cu oricine este prezent. În plus, am aflat că noi membrii consideră că este uh, util să le explicăm uh, lucruri mai ciudate care au loc în uh, această comisie, cum ar fi să vă opriți telefoanele mobile uh, și așa mai departe. Deci, uh, în septembrie, octombrie, noiembrie, voi explica lucrurile mai complicate, cum ar fi cele ce țin de buget, uh, Um, lucruri unde este foarte greu să înțelegi exact ce se întâmplă. Deci în notele mele voi incorpora uh, elemente de explicație. Am o serie de anunțuri din partea președintelui. În această dimineață avem de-a face cu o serie de uh, comunicări din partea Comisiei pe tema imigrației și știu că este un subiect important pentru dumneavoastră. Înainte de asta voi face câteva anunțuri sunt uh, anunțuri care vor fi din ce în ce mai importante, deci dacă sunteți prezenți, uh, veți afla lucruri importante. Uh, de obicei, lucruri ce țin de rapoarte care au fost alocate anumitor membri. Dacă sunteți la timp, ele pot fi aprobate. Întotdeauna sunt aprobate la începutul reuniunii, deci dacă nu sunteți prezenți, veți pierde aceste anunțuri. Bineînțeles, dacă dintre asistenții dumneavoastră sunt aici, vor putea să afle informația. În ceea ce privește regulile 229 din uh, regulamentul de procedură, coordonatorii grupurilor politice au căzut de acord asupra diferitelor următoarelor uh, principii. Raportorii uh, numiți pentru un raport vor fi numiți din nou la acest raport dacă sunt în continuare membri libe. În cazul în care nu mai sunt membri libe, grupurilor, grupurile au fost grupurilor li s-a solicitat să numească noi raportori, iar în conform cu acești, aceste principii au fost confirmați doamna Pețola de la grupul PPE pentru, acord, pentru raportul între Uniunea Europeană și Elveția, doamna Intveld în numele ALDE în ceea ce privește acordul între Canada și Uniunea Europeană în ceea ce privește uh, registrul cu numele pe, uh, pasagerilor. Raportul pentru bugetul 2015 este pentru PPE, domnul Șistovski. Un sistem rotativ a fost uh, stabilit pentru numirea raportorului și asta pentru a consolida supravegherea uh, bugetară. Următorul grup care va numi un raportor va fi grupul SND, urmat de ECR, ALDE, GUE, VERZ și FDD. Și ultimul anunț din partea președintelui este că profilul lingvist, în ceea ce privește profilul lingvistic al uh, membrilor LIBE, în cazul în care nu avem capacități uh, necesare, uh, profilul lingvistic înseamnă uh, cum folosim interpretare. Deci, profilul lingvistic trebuie să ia în considerare profilul membrilor, dar și al supleanților, ceea ce înseamnă că trebuie să avem grijă și de membrii supleanți, pentru că unii dintre, dintre aceștia sunt foarte activi se vor solicita preferințele lingvistice înainte de reuniuni, atunci când aceste reuniuni trebuie să aibă loc în cel mai mici. Dacă nu există obiecții, atunci aceste anunțuri uh, sunt considerate adoptate și sprijinite. Bun, dragi colegi, să trecem la ordinea de zi propriu-zisă. După cum am spus, avem o serie de comunicări pe tema uh, imigrației, una dintre ele referitoare la Schengen și vom începe cu prima prezentare din partea Comisiei. Știu că este un subiect uh, de foarte mare interes pentru uh, colegi. Directiva referitoare la sancțiuni uh, impuse angajatorilor de persoane care sunt ilegale într-o țară. Acest uh, Directiva a fost adoptată în 18 iunie 2009. Comisia și-a adoptat comunicarea pe 22 mai și urmează să, să prezinte conținutul în comisia noastră, iar apoi vom avea o dezbatere. Am să-i dau cuvântul domnul, doamnei Schmidt de la um, Comisie pentru o scurtă prezentare și apoi vom avea o dezbatere pe tema acestei prezentări. Doamna Schmidt, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte să trec la comunicare, aș dori să uh, spun câteva lucruri uh, ce țin de context, uh, și anume provocări în domeniul imigrației cu care ne confruntăm astăzi. Știm că multe persoane vin spre Uniunea Europeană și în continuare este posibil să se găsească uh, muncă la negru pentru uh, migranți uh, care nu au acte legale. Migranții încearcă să-și găsească o viață mai bună și de multe ori uh, dau peste angajatori care sunt dispuși să mm, profite de, de ei în domenii precum construcții, um, curățenie și așa mai departe. Știm foarte, mult, știm foarte bine că există multe persoane care cad pe mâna uh, traficanților de persoane, iar această directivă dorește să combată și acest uh, lucru, nu numai munca la negru, ci și uh, traficul și contrabanda. Știm că munca la negru duce la neplătirea taxelor și deci la lipsa contribuțiilor la buget este important să vedem această directivă într-un context mai general. Încercăm să combatem uh, dorința de a găsi locuri uh, de muncă uh, prin crearea de contrastimulente. Se prevăd și posibilități pentru migranți de a, plă- de a primi banii care le sunt încă datorați, în cazul în care nu au fost plătiți. Deci această directivă nu este împotriva migranților, este împotriva angajatorilor care îi exploatează. Uh, trebuie făcută legătura și cu o directivă recentă care acoperă mai mult sau mai puțin aceleași sectoare și anume directiva referitoare la muncitorii sezonieri, adoptată de curând, și aș dori să-i mulțumesc președintelui care a fost raportor uh, pe această directivă. Este o directivă care ne permite să găsim căi legale într-un domeniu care, în domeniile în care există foarte multă muncă la negru. Am subliniat trei uh, provocări principale în ceea ce privește implementarea directivei. În primul rând, nevoia de a efectua un număr suficient de inspecții. Dacă statele membre nu au mecanisme și de inspecție eficiente, nu se poate combate munca la negru și nici nu uh, ne putem asigura că migranții își pot exercita drepturile. Fără aceste inspecții, uh, sancțiunile rămân la nivel teoretic, iar directiva nu își poate atinge obiectivele statele membre, odată pe an, trebuie să comunice comisiei câte inspecții au efectuat și în ce domenii se confruntă cu dificultăți. Și trebuie să vă spun că în 2013 situația nu a fost foarte bună pentru că uh, nu uh, toate statele membre uh, și-au uh, comunicat uh, numărul de, de inspecții și a trebuit să începem uh, proceduri împotriva acestor state. S-a văzut uh, în urma unor studii că sectoarele afectate sunt aceleași. Construcții, agricultură și horticultură, curățenie, catering și uh, servicii hoteliere. De asemenea, situația este variabilă între diferitele state membre în ceea ce privește numărul de inspecții efectuate. Uh, în anumite state membre, mai puțin de 1% din toți angajatorii au fost inspectați în 2012, comparativ cu 29% în alte state membre. Acest lucru sugerează că există mari diferențe în eforturile de aplicare între statele membre și asta înseamnă că cei care încalcă legea uh, în anumite state membre vor fi mai greu descoperiți decât în alte state membre. Pentru a îmbunătăți raportarea, am uh, pregătit un nou uh, formular de raportare. Anul acesta situația este mult mai bună pentru că deja am primit toate rapoartele din partea tuturor statelor membre și analizăm situația care, în general, pare să se fi îmbunătățit în mod semnificativ. Din nou, Inspecțiile sunt foarte importante pentru a descoperi munca la negru. A doua provocare se referă la nivelul de sancțiuni administrative uh, și uh, penale. Toate statele membre impun sancțiuni, este foarte clar, însă severitatea sancțiunilor variază în mod uh, considerabil între, de la stat membru la stat membru. De exemplu, în 16 state membre, uh, suma amendei crește în mod uh, proporțional cu fiecare persoană fără documente în plus angajată și asta trece de la 300 în anumite state membre până la 10.000 în alte state membre, deci variațiile sunt foarte importante. Statele membre au stabilit și o sumă maximă Uh, între 824 până la 100 de mii de euro um, amenda maximă. În celelalte state membre, judecătorul este cel care stabilește suma exactă și aici vedem anumite variații. Există sume între 500 și 500 de mii în uh, statele cu cea mai, mare, cea mai ridicată amendă. Asta arată că nivelul amenzii nu um, combate întotdeauna, nu anulează stimulentul de a angaja o persoană la uh, negru. Deci uh, vom încerca să obținem o oarecare coerență între sancțiuni. Asta nu înseamnă că sancțiunile trebuie să fie aceleași pentru că uh, situațiile economice și remunerarea nu este aceeași în statele membre, dar trebuie să existe o oarecare coerență. A treia uh, provocare este respectarea dreptului migra drepturilor migranților, accesul la justiție și facilitarea plângerilor uh, fac parte din uh, eforturile pe care trebuie să le facem uh, pentru a îmbunătăți această situație. Cooperăm cu statele membre, puține au uh, transpus în mod explicit uh, dreptul uh, de a face o plângere față de angajator pentru uh, salariu neplătit. Uh, nu voi intra în detaliu, va trebui să analizăm aceste lucruri în următoarele luni mai de aproape. Un alt punct, alt punct important este obligația prevăzută de directivă de a informa migranții despre drepturile lor. Nu toate statele membre au prevederi în acest sens. Iar ultimul punct, referitor la drepturi, este faptul că uneori există, uh, nu există uh, mecanisme pentru a combate dezavantajele acestui tip de migrație. Prioritățile noastre pentru următoare luni, pentru următoarea lună sunt următoarele. În primul rând, efectuăm o examinare a transpunerii directivei la ora actuală. Am identificat deja unele uh, deficiențe, acum uh, din rapoartele primite, acum uh, abordăm situația de la stat la stat, discutăm cu statele membre, uh, avem reuniuni de grup de contact cu experții din statele membre pentru a clarifica unele chestiuni ce țin de interpretare, iar dacă reuniunile bilaterale și contactele informale nu duc la îmbunătățirea legislației în statul uh, respectiv, lansăm uh, procedura de încălcare. Dar cred că este foarte important să sprijinim cât putem statele membre care au o abordare coerentă cu această uh, cu această directivă. Aceasta este uh, situația, uh, lucrurile evoluează, considerăm că cel puțin mecanismele de detecție au fost îmbunătățite și prin monitorizarea inspecțiilor pe care o facem în statele membre, însă mai este mult de făcut. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Schmidt! pentru a da oarecare structură dezbaterii și pentru noi membri, dar și pentru cei care nu au fost ieri aici, câteva, un punct practic. Practic, uh, vă rog ca în timpul uh, intervenției comisiei să uh, arătați că doriți să interveniți. În ceea ce privește structura dezbaterii, veți vedea că avem trei comunicări deci uh, nu vom avea întâi coordonatorii și apoi ceilalți. Este o dezbatere inițială, deci spuneți uh, doar când vreți să interveniți. Până la urmă vom avea și un raport, dar trebuie să nu uitați că avem și un, am avut ieri uh, task force-ul referitor la Mediterană. Deci trebuie să avem un răspuns multiplu. Putem să avem o, reuniune, o discuție cu coordonatorii pentru a avea o anchetă sau o audiere, de exemplu există o serie întreagă de reacții pe care putem să le avem, deci când um, interveniți, uh, încercați să vă referiți la acestea pentru a um, și nu uitați să le luați în considerare. Vă spun asta de la început ca să știți cum funcționează aceste dezbateri. Am să dau cuvântul întâi domnul lui Pul și apoi domnul Baios. Vă rog, Brigit. Mulțumesc. În primul rând, salut faptul că în această directivă nu se, vorbesc, nu se vorbește doar despre sancțiuni împotriva angajatorilor, ci și susținere pentru migranții care nu au fost plătiți sau nu au fost plătiți corect în trecut. Pe de altă parte, nu mă, mă nemulțumește să aud că directiva nu are niciun fel de efect concret, de fapt. Pentru că nu există controle, acestea uh, se referă doar la uh, proporții extrem de mici. Așadar, mulți angajatori pot să uh, pot să lucreze cu migranții ilegali și să fie aproape sigur că nu vor fi controlați niciodată. Uh, există și costuri mari, pe de altă parte există economii foarte mari care pot fi obținute. Așadar, ar fi salutar dacă i-am controla pe angajatori, pentru că nu este o problemă că migranții ilegal, ilegal lucrează, ci că aceștia lucrează uh, pentru salarii mici, în condiții execrabile, nu au uh, niciun fel de asigurări și uh, întrebarea mea concretă pentru comisie este dacă vede vreo oportunitate să îmbunătățească situația în statele membre pentru a le obliga încuraja să lucreze mai mult asupra controalelor, în special pentru migranți, dar pentru toată lumea care lucrează în mod ilegal. Mulțumesc. Urmează domnul Vaioș. Doamna Vaioș. Vă mulțumesc. Mă uit la concluziile de la sfârșitul documentului dumneavoastră. În ultima parte se spune că Legislația trebuie să fie un stimulent pentru a folosi canale legale pentru imigrație. Nu poate să fie uh, un stimulent dacă nu există asemenea canale legale. În Suedia avem un sistem prin care se poate imigra dacă ai o uh, statutul ilegal se poate schimba dacă uh, Uh, ai o educație bună. Deci, de aceea Suedia are atât de puține controle. Suntem o țară care are control, controle de doar 1% pentru că avem foarte puțini imigranți ilegali. Dacă crești migrația legală, nu trebuie să ai atât de multe inspecții. Am avut probleme uh, cu angajatorii fără scrupule care au exploatat angajații acolo, utilizăm legislația existentă. Cu toate acestea, nu cred că este suficient să dăm permise lucrătorilor sezonieri sau celor bine educați. Trebuie să uh, dăm șansa tuturor să își regularizeze statutul. Doar așa putem rezolva problema migrației legale cei care angajează migranți ilegali nu sunt um, totdeauna angajatori um, fără scrupule. Câteodată sunt biserici, uh, organizații de voluntari, câteodată vor să-i ajute pe cei care nu au nicio altă posibilitate de a rămâne în țară. Deci nu este vorba aici doar de angajatorii răi. Uh, mai sunt și alții care pur și simplu nu cunosc alte modalități. Vă mulțumesc, doamna Mileva. <laughs> Sorry, I didn't hear you. Thank you. Îmi cer scuze, nu v-am auzit. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Mulțumesc și doamnă Schmidt pentru prezentarea dumneavoastră foarte cuprinzătoare și foarte critică în legătură cu această directivă. Nu voi intra în detalii, deja ați prezentat divergențele dintre statele membre în ceea ce privește sancțiunile financiare și penale Concluziile raportului sunt îngrijorătoare, dar Comisia a, uh, a declarat că nu se va propune niciun amendament la directivă. Cum se va asigura Comisia că se va atinge un nivel suficient de implementare? Noi considerăm ar fi oportun să avem orientări generale în legătură cu aspectele practice, de exemplu consolidarea drepturilor migranților. Și v-aș întreba dacă aveți un calendar pentru adoptarea acestor orientări. Vă mulțumesc, domnul Sitovski. Za udělení slova děkuju eh, paní Schmidt. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc Comisiei pentru prezentare. Aș avea o întrebare. Ați putea să ne dați informații mai bune, referito- mai multe referitoare la controle și referitoare la cine efectuează ce fel de controle și de inspecții și cum sunt ele efectuate. Eu cred că cifrele între că se fac inspecții la 1% din angajator sau la 29%, asta de fapt nu spune nimic despre cum sunt efectuate aceste inspecții. Înainte să fiu deputat, timp de câțiva ani eram angajator, Eu am fost director uh, al unei firme. Iar uh, pot să vă spun că uh, cifra inspecțiilor, numărul inspecțiilor nu arată uh, dacă într-adevăr s-au găsit sau nu uh, persoane care lucrau la negru sau nu. Mulțumesc. And, uh, Mrs. Bjork. Doamna Bjork. Dar în numele grupului Gu Angel, noi considerăm că contextul acestei directive este foarte complex. Temeiul juridic ține de lupta împotriva imigrației ilegale. Mă bucur că se consolidează drepturile migranților prin această directivă, dar atunci când Comisia vorbește despre problemele legate de implementarea directivei, problema apare chiar în domeniul drepturilor lucrătorilor. Noi am luat legătura cu o serie de organizații care lucrează cu oameni care se găsesc în situații asemănătoare și aceștia spun că risc, riscurile sunt foarte mari. În primul rând, angajatorul te poate pedepsi, în al doilea rând, ești mm, situația ta este divulgată, poți să fii închis sau deportat și, în plus, ai putea să fii denunțat chiar de către angajator. A fost foarte dificil ca acești muncitori legali să primească salariile restante după terminarea muncii. Atunci când vorbiți despre mai multe controle și sancțiuni, nu aceasta este cea mai eficientă modalitate de a rezolva problema muncii nedeclarate. Trebuie, în primul rând, consolidate drepturile lucrătorilor pentru ca aceștia să poată să denunțe angajatorii care îi exploatează. Aș dori să aud din partea Comisiei ceea ce uh, vrea să facă în legătură cu consolidarea drepturilor lucrătorilor. Mulțumesc, doamna Stevens. Eh, mevrouw van de commissie, ook bedanken voor toelichting. Ik heb enkele vragen. Mulțumesc reprezentantului comisiei pentru aceste informații și am două întrebări. Se vorbește despre informarea migranților, însă este foarte dificil să luăm legătura cu aceștia. Mă întreb cum intenționați să aveți acces uh, să informați aceste grup, acest grup de uh, populație. De asemenea, dacă intenționați să uh, contactați organizațiile de angajatori pentru a-i sensibiliza în legătură cu situația. Dacă lucră, există lucrători care lucrează la negru, trebuie să Uh, se meargă din ambele direcții în lupta împotriva muncii clandestine. De asemenea, trebuie implicate sindicatele pentru că au un rol aici și trebuie să fie capabile să uh, sesizeze inspecția muncii sau poliția. De asemenea, ne gândim deseori la lucrătorii din statele terțe, dar Comisia dispune și de informații în legătură cu lucrătorii din Uniunea Europeană care lucrează în alte state europene. Aveți vreo idee în legătură cu anvergura acestei probleme? Pentru că în Belgia avem foarte multe persoane care provin din Europa de Est, care lucrează la negru fără nici cea mai mică protecție socială. Așadar, este foarte important să avem în vedere și acest aspect pentru a vedea ceea ce se întâmplă în alte state ale Uniunii cu cetățeni europeni. În al treilea rând, există o modalitate de cooperare cu statele terțe statele terțe sunt dispuse să îmbunătățească cooperarea cu Europa în acest uh, sens. Știu că este vorba, că sunt niște întrebări dificile, dar care sunt statele membre care fac eforturi și care, care sunt cele care nu fac nimic? Este vorba aici de o chestiune de echilibru și de respectare a bunelor practici. Vă mulțumesc, Jean Lambert. Vă mulțumesc. Am doresc să întreb în legătură cu cooperarea care are loc cu Direcția Generală Ocupare. Pentru că se discută și acolo o serie de măsuri. Discutam la Comisia Ocupare ieri după masă. Există o serie de probleme legate de inspecțiile de pe piața muncii examinăm aceste inspecții pentru că există probleme și de asemenea probleme cu uh, tratamentele aplicate cetățenilor europeni și celor din state terțe. Controlele care se refereau la statutul de imigrare nu ar trebui să fie confundate sau uh, amalgamate cu cele care vizează uh, implementarea regulamentelor de sănătate și siguranță. Nu trebuie ca aceste două lucruri să se confunde. Problema drepturilor de bază pentru lucrători este larg răspândită. Oricare ar fi, uh, trebuie să protejăm drepturile lucrătorilor de oriunde ar proveni aceștia și acest lucru trebuie să fie evidențiat în politicile troicii. Trebuie să ne luptăm cu Consiliul în legătură cu uh, plata salariilor restante. Statele membre au fost extrem de reticente să introducă o asemenea, de, o asemenea măsură în drepturile lucrătorilor. Există o măsură civilă care face uh, foarte dificil ca un cetățen dintr-un stat terț deportat, de exemplu, să continue un proces uh, prin, prin care să își revendice salariile neplătite. Mă întreb ce se întâmplă cu discuțiile cu Direcția Generală Ocupare pentru a vedea um, ce alte măsuri se au în vedere, în special în ceea ce privește cooperarea în inspecțiile. Avem directiva lucrătorilor care este singura legislație în vigoare la care pot să aibă recurs statele membre în momentul actual. Acum însă vorbim despre imigrație și mm, introducem un regim de sancțiuni pe piața muncii. Uh, după tratatul de la Lisabona, comisia noastră are atribuții extrem de largi. Avem și un aviz din partea comisiei ocupare. Îl susținem pe Jean Lambert, care este și membru al Comisiei Ocupare. Poate îl voi ruga pe el să ne explice ce se întâmplă cu aceste teme legate de inspecțiile de muncă. Dacă vă interesează acest aspect, puteți uh, căuta informații despre ceea ce s-a discutat la triloguri. Uh, urmează doamna Weinberg sau Weinberg. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Comisiei pentru uh, informații. Voi urmări acest subiect cu mare interes. Aș dori să știu mai mult despre cum se vor face aceste inspecții și cum se va face raportarea. Sunt uh, nou venită în Parlament și mai am mult de învățat nu avem o asemenea problemă la mine, la, în țară, dar suntem una, unul dintre statele care efectuează inspecții. Nu știm exact câți imigranți ilegali avem, pentru că nu există statistici în acest sens. Dar avem uh, îngrijiri de sănătate, școlarizare și așa mai departe pentru migranții ilegali. Ce se întâmplă însă cu uh, angajații neasigurați dacă uh, au un accident la locul de muncă? Uh, voi urmări foarte de aproape această inițiativă, care mi se pare foarte interesantă. Nu se poate spune că nu există o problemă, pentru că avem rezultate destul de proaste la acest domeniu. Vă mulțumesc. S-au încheiat intervențiile. Dacă mai dorește cineva să intervină sau dacă dorește cineva să mai spune ceva înainte de a da din nou cuvântul comisiei. Da, aș dori doar să confirm că uh, și noi suntem extrem de atenți la problemele care uh, implică imigrația va, acest, imigrația este o temă care va fi prioritară pe tot parcursul președinției italiene, drepturile migranților și sancțiunile în același timp. Lucrăm de asemenea asupra directivei studenților și cercetătorilor, însă aici este o, vorba de o problemă de implementare și nu neapărat pentru președinție. Mulțumim Comisiei pentru informații și uh, vă asigur că președinția italiană va acorda toată atenția necesară subiectului. Nu este o problemă, într-adevăr, pentru președinție, dar există posibilitatea unor acțiuni, uh, audieri, de exemplu, care pot fi organizate de către președinție. Acum, din nou, Comisia, dacă dorește să răspundă la întrebările care au fost puse. Mulțumesc, domnule președinte, în primul rând. Uh, și dumneavoastră și unii dintre eurodeputați au menționat că trebuie să avem o abordare globală. Directiva face parte dintr-o asemenea abordare aprofundată. Deschidem canale juridice. Uniunea Europeană are o serie de instrumente, uh, muncitorii sezonieri, reunificarea familială sau Cartea albastră, eh, directiva studenților și cercetătorilor, sperăm că va avea un eh, efect benefic, eh, stimulându-i pe tineri să imigreze legal în Uniunea Europeană. De asemenea, avem o măsură în legătură cu permisul de ședere sezonier, <coughs> directivă care a fost transpusă anul trecut avem o serie de directive la nivel european, însă, în același timp, știm că nu totul ține de competența europeană, există și competența națională și statele membre fixează, își fixează prioritățile din motive economice. Directiva actuală face parte din abordarea globală și sperăm că va ajuta la eliminarea problemelor de trafic de ființe umane, pentru că există uh, organizații criminale care uh, ajută imigranții ilegali uh, și uh, chiar îi pun în contact cu posibili angajatori. Cooperarea cu statele terțe este, bineînțeles, crucială. Revenind la întrebările mai punctuale care au fost puse în ceea ce privește inspecțiile. În momentul actual este prea devreme să putem uh, spune dacă situația s-a îmbunătățit comparativ cu anul trecut. În orice caz, informațiile pe care le-am primit din statele membre sunt mai complexe, însă sunt în curs de analiză. Directiva prevede posibilitatea de a fixa obiective, examinăm acest lucru și dacă va fi nevoie, vom vedea cum vom putea fixa obiective pentru statele membre, pe lângă obligațiile angajatorilor. Obiectivele ar putea să nu fie aceleași pentru toate statele membre. de asemenea informarea. Este o problemă foarte importantă. Dacă migranții nu sunt informați, este vorba aici de o categorie de persoane cărora este foarte dificil să le acorzi informații datorită situației juridice. Deci trebuie să lucrăm cu organizațiile non-guvernamentale pentru ca acestea să furnizeze informațiile, dar uh, lucrăm și cu organizațiile de angajatori și probabil că ați văzut pe orientările uh, Consiliului Justiției și Afaceri Interne, în viitor vrem să acționăm asupra migrației legale, dar și ilegale, să lucrăm mai mult cu uh, organizațiile de angajatori și, de asemenea, cu sindicatele. Aceste abordări pot fi făcute împreună cu angajatorii și cu sindicatele pentru a vedea dacă ele pot să joace un rol mai activ la nivel național, pentru a nu lăsa toată responsabilitatea pe un numeri autorităților. Lucrăm de asemenea cu statele membre în legătură cu drepturile lucrătorilor și nu vom ezita să lansăm proceduri de încălcare, încălcare dacă este necesar. Din nou, informarea este foarte importantă. Platforma propusă de Direcția Generală Ocupare în legătură cu inspecțiile a fost pregătită împreună cu Direcția Generală Ocupare însă trebuie să aprofundăm detaliile legate de uh, drepturile migranților, drepturile lucrătorilor și drepturile în general ale migranților ilegali. Vom reveni la aceste aspecte pe măsură ce directiva se conturează mai mult. I think we can move straight on to the next uh... Trecem imediat la următorul punct de pe ordinea de zi, este vorba despre aplicarea directivei din octombrie 2008 privind reîntregirea familiei. Vă amintiți că atunci când discutat despre sancțiuni și ocuparea forței de muncă, că imigrația ține de competența statelor membre. Este o chestiune care se regăsește în tratate și unde competența Uniunii Europene este adesea controversată. Directiva din 2008 privind reîntregirea familiei a reprezentat un mare pas înainte, dat fiindcă a fost extrem de însemn, a avut o mare însemnătate, dar problemele de punere în aplicare au fost foarte mari, iar Comisia ne va spune acum care sunt chestiunile transversale care au apărut în aplicarea sa și în acest context trebuie să le spunem colegilor noi uh, că imigrația, cum spuneam, ține de competența statelor membre, dar în Uniunea Europeană trebuie să ne dăm seama că avem o răspundere în ceea ce privește aplicarea directivelor, mai ales în ceea ce privește reîntregirea familiei. Spun asta în mod obiectiv, dacă directivele nu sunt aplicate cum trebuie, odată ce au fost adoptate de Parlamentul European. Trebuie să fim informați și să luăm măsuri. Aș dori deci să rog comisia să ne dea mai multe informații privind aplicarea acestei directive. Mulțumesc, domnule președinte. Această comunicare include orientări privind aplicarea directivei privind reîntregirea familiei și îmi dau seama că am uitat să răspund la o întrebare privind subiectul anterior. E vorba de orientările pe care le va, le va da, Comisia, aceasta este o directivă nouă din 2009, care trebuia să fie transpusă în 2011 și statele membre au întârziat în ceea ce privește transpunerea directivei, deci cred că este prea devreme în ceea ce privește orientările cu privire la această directivă. În ceea ce privește această directivă, aceasta este mai veche, din 2003, și este prima directivă privind migrația legală. Uniunea Europeană a început cu acest domeniu, fiindcă este un domeniu foarte important, dat fiindcă se referă la dreptul migranților de a-și reîntregi familia și se întemeiază pe dreptul fundamental la viață familială. Este prima directivă, iar acest lucru are o consecință asupra conținutului directivei, dat fiind că uneori acesta este destul de vag. La vremea aceea nu aveam codecizie în acest domeniu, deci trebuia să fie adoptată în unanimitate de către statele membre, ceea ce, bineînțeles, a influențat, a influențat conținutul directivei. Iată de ce unele articole sunt destul de vagi. Obiectivul acestei directive este de a permite membrilor familiei să se alăture membrilor familiei care locuiesc în mod legal în țări terțe. Această directivă se referă la uh, resortisanți din țări terțe care întregesc uh, familia unui membru al familiei din țări terțe în conformitate cu uh, legislația națională sau, dat, sau în conformitate cu directiva privind libera circulație a cetățenilor europeni. Despre câte persoane vorbim aici în contextul reîntregirii familiei în 2012, cele mai recente date pe care le avem pentru toate statele membre, era vorba de 443 de mii de uh, persoane care au beneficiat de reîntregirea familiei, iată, pentru a putea um, pentru a putea face o comparație, um, când era vorba de, cet- de resortisanți din țările europene, cifra era de 227.000. Este important să menționăm faptul că principalul obiectiv al acestei directive este de a proteja nucleul familial. Ceea ce înseamnă că persoanele care au obținut permis de muncă din motive economice în Uniunea Europeană trebuie să aibă dreptul de a-și reîntregi familia. Un alt scop este înlesnirea integrării migranților și, în egală măsură, ne ajută să eliminăm abuzurile, cum ar fi căsătoriile de conveniență, documente, documente falsificate și așa mai departe. Am pregătit un prim raport de ceea ce privește executarea acestei directive, care ne arată că ne-am confruntat cu probleme deja din 2009, după care am avut loc o consultare privind o carte verde. Am organizat o audiere publică cu peste 230 eh, de părți implicate care au participat la acest, acest eveniment din 2012, iar principala chestiune din cadrul acestui eveniment a fost uh, întrebarea ar trebui să existe o, să, să aplicăm o schimbare a acestei directive. Rezultatul și răspunsul acestei întrebări a fost că directiva nu ar trebui să fie schimbată. Dar, pe de altă parte, ar trebui să instituim un grup de experți cu, cu specialiști din statele membre, ceea ce a și făcut Comisia și acest grup s-a reunit de câteva ori. Uh, Chiar dacă nu s-a cerut acest lucru, au existat întâlniri cu ONG-urile și cu societatea civilă privind acest subiect, fiindcă este foarte important să primim reacții din partea lor. O altă concluzie a audierii și a publicării acestui document a fost că regulile existente trebuie să fie aplicate mai bine. Iată ce am încercat să facem până acum și încercăm să facem în continuare. Iar cel de-al treilea rezultat a fost, au fost orientările pe care le aveți astăzi în dosarele dumneavoastră. Scopul uh, era, în primul rând, uh, lămurirea unor chestiuni cu privire din raportul de aplicare și din consultările publice care au fost identificate ca fiind probleme și unde e nevoie de mai multe orientări pentru statele membre. În al doilea rând, uh, este vorba despre asigurarea înțelegerii regulilor privind reîntregirea familiei la nivel european și, în al treilea rând, contribuția adusă la o aplicare mai coerentă a acestor reguli. Nu a fost ușor să întocmim aceste orientări. Este mai ușor când uh, există multă jurisprudență, dar nu stăteau lucrurile așa în acest caz. În ceea ce privește directiva privind reîntregirea familiei, nu avem decât trei hotărâri în instanță. Două cazuri au fost retrase de pe rol. Și abia pe 10 iulie am avut uh, două noi hotărâri în instanță privind uh, reunific, reîntregirea familiei, mă scuzați, iată destul de interesant, nu aveam deci destulă jurisprudență în acest domeniu, însă am făcut tot ce am putut cu ce am avut, am lucrat alături de statele membre, alături de societatea civilă pentru a putea să elaborăm aceste orientări. Acum cu privire la conținut. Există mai multe aspecte care sunt acoperite aici, nu o să intru în amănunte, fiindcă altfel uh, aș zăbovi prea mult, uh, aș dori doar să ridic câteva aspecte. S-au lămurit unele chestiuni cu privire la sfera de aplicare a acestei directive, de pildă definiția unei perspective rezonabile de perspectiv de ședere, vârsta minimă a soțului sau soției, avem și reguli noi în ceea ce privește înscrierea și, și uh, orientări cu privire la tarife, precum și documentele justificative și modul în care trebuie să fie prezentate, durata procedurii, precum și uh, cerințele în ceea ce privește exercitarea acestui drept, chestiuni legate de politică publică, securitate publică, sănătate cazare, asigurare de sănătate, resurse suficiente, măsuri de integrare și perioada de așteptare. Chestiuni legate de uh, intrare și de ședere, chestiuni de protecție internațională, refugiați, principii generale și așa mai departe. Cum spuneam, acest text este unul lung și juridic, însă exhaustiv. Am făcut foarte multe prezentări în fața, prezentă, în fața societății civile și a ONG-urilor din acest domeniu și uh, reacțiile pe care le-am avut au fost întotdeauna pozitive. Ce urmează acum, ce urmează să facem, trebuie să oferim în continuare informații, să oferim uh, informații pentru a permite uh, celor care se confruntă cu probleme să ajungă în instanță, ceea ce uneori poate duce la o hotărâre preliminară în fața Curții Europene de Justiție și asta am putea crea jurisprudență în acest domeniu. Vom ajuta statele membre să aplice directiva în continuare prin grupuri de experți și grupuri de contact. Vom monitoriza în continuare directiva pe care o avem uh, prin, uh, prin scrisorile de încălcare și prin cazurile de încălcare la ora actuală analizăm legislația statelor membre pe baza unui studiu care a fost uh, întocmit pentru noi, pentru a ne permite să avem o înțelegere mai sistematică a, acestui, uh, a chestiunii lansării și demarării procedurilor de încălcare. Iată care este situația la ora actuală. Informarea, informațiile primite sunt foarte importante aici pentru directiva anterioare, dar și pentru reîntregirea familiei pe cât putem, trebuie să îmbunătățim uh, informațiile pe care le primesc migranții cu privire la drepturile lor și uh, posibilitatea de a-și exercita drepturile și de a cere respectarea lor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Schmidt! Doamna Bjork dorește să ia cuvântul. Eh, mulțumesc foarte mult uh, comisiei. Din partea grupului GUE, vreau să vă spun că aceste orientări sunt binevenite în contextul în care ne dăm seama că ne confruntăm cu foarte multe probleme în momentul în care oamenii încearcă să-și exercite dreptul uh, pe care l-au, un drept al omului, dreptul la reîntregirea familiei, iar statele membre îl încalcă în continuu. Iată de ce salutăm crearea acestor orientări. Bineînțeles, am fi vrut ca directiva să fie mai bună, să dea mai multe drepturi uh, de la, din capul locului cu privire la reîntregirea familiei. Este foarte interesant uh, să vedem modul în care sunt folosite procedurile administrative în statele membre în momentul în care se face o solicitare de reîntregire a familiei. Am văzut că problemele care există la ora actuală uh, sunt uh, cauzate de documentele solicitate în momentul în care se face o cerere de reîntregire a familiei, documente care sunt greu de procurat sau care pur și simplu nu există. Ambasadele au proceduri diferite și nu este totdeauna clar cât de sigure din punct de juridic sunt aceste documente pentru persoanele care caută reîntregirea familiei. Un alt domeniu unde este loc de mai bine și mă bucur că poate se face referire la acest lucru, îl reprezintă femeile care, fac, care sunt victime ale uh, ale violenței familiale și care ar trebui să aibă dreptul de a rămâne în țara respectivă, chiar dacă își, perese, își părăsesc uh, soțul, uh, ab, soțul abuziv, chiar dacă au venit în țara respectivă pentru reîntregirea familiei. Aceste drepturi nu sunt uh, aplicate cum trebuie de statele membre. Întrebarea pe care aș dori să o adresez este ce aveți de gând să faceți pentru a vă asigura că aceste orientări vor fi într-adevăr aplicate de către statele membre. cum, cum vor fi uh, supravegheate statele membre pentru a ne asigura că respectă respectă dreptul uh, pe la întregirea familiei. Okay, I mean, it's one contribution, but it's a good one because it... O singură întrebare, dar o întrebare foarte bună, fiindcă se referă la chestiunea aplicării, care reprezintă un lucru extrem de important în acest domeniu și multe state membre uh, au aici autoritate de plină. Eu dau cuvântul Comisiei pentru a răspunde la această întrebare privind aplicarea, punerea în aplicare. Doamna Schmidt. Mulțumesc. Orientările, bineînțeles, sunt numai orientări. Legislație neobligatorie și reprezintă viziunea Comisiei, ținând cont de jurisprudența existentă. Bineînțeles, însă lucrurile pot evolua, dat fiind că Curtea de Justiție va putea uh, ar putea da și alte hotărâri pe viitor. Dar, cum am spus, deocamdată avem uh, un program de analizare a modului în care a fost transpusă directiva în statele membre, iar în momentul în care analizăm legislația națională, bineînțeles, uh, în momentul în care există probleme, ne uităm și noi la orientări, ne bazăm și noi pe orientări, deci orientările vor fi uh, Biblia noastră pentru monitorizarea modului în care este transpusă directiva în statele membre, pentru modul în care este pusă în aplicare în statele membre, iar aici activitatea este în derulare. După cum am spus, există niște, caz, niște uh, spețe pe rol, unele au fost retrase, sperăm că vor exista și altele pe viitor, iar momentul în care ne pregătim uh, poziția Comisiei în fața uh, Uh, Curții Europene de Justiție, bineînțeles, ne vom bizui pe aceste orientări. Orientările, deci, ne ajută pe noi să monitorizăm legislația națională și sperăm vom încerca să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că statele membre respectă directiva ținând cont de orientările pe care le aveți în fața ochilor. După cum am spus, orientările au fost deja discutate și prezentate statelor membre, iar reacțiile pe care le-am primit au fost pozitive, iar uh, în momentul în care reacțiile sunt pozitive, tind să cred că statele membre vor ține cont de orientări și o vor face într-un mod pozitiv, dar noi, bineînțeles, vom monitoriza acest lucru de aproape. Mulțumesc, doamna Schmidt. Trec la următorul punct de pe ordinea de zi. Ultimul punct uh, din acest pachet privind uh, migrația. Probabil uh, ați auzit despre faimoasa faimosul card uh, albastru adoptat uh, în 2009. Atunci Parlamentul a fost numai consultat privind uh, acest subiectul, iar termenul pentru transpunere era iunie 2011 și raportul privind aplicarea a fost publicat de comisie în mai, ținând cont de datele disponibile pentru 2012 și 2013 Vă vorbesc puțin despre contextul acestui card albastru. Acest card albastru e, era o soră geamănă a cardului verde american, iar înainte de criza economică, se considera că vor exista canale juridice pentru persoanele înalt calificate. Chestiunea a fost controversată de la început, dar iar aplicarea acestei legislații cred că interesează pe multă lume și așteptăm cu nerăbdare să aflăm uh, ce, ne, ce are de spus Comisia privind punerea în aplicare a acestei directive. Dau cuvântul Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun câteva lucruri generale în deschidere. În concurența mondială, în ceea ce privește persoanele înalt calificate, este o chestiune extrem de importantă și Uniunea Europeană nu este noi nu suntem singurii care încercăm să atragem persoane înalt calificate, concurăm aici cu SUA, Canada, Australia și alte părți ale lumii. politici bine gestionate ne pot ajuta să atragem migranți înalt calificați care pun numărul la sporirea creșterii economice și a, competitiv- și a competitivității. Astfel răspundem și um, precarității forței de muncă um, cu care ne confruntăm în continuare în acest domeniu în Uniunea Europeană. Iată de ce, iată de ce a fost creată această directivă, a fost elaborată această directivă, iar aceasta este și mai importantă astăzi. Scopul său este de a înlesni accesul și mobilitatea lucrătorilor înalt calificați și a membrilor familiilor lor, prin armonizarea condițiilor de intrare și de ședere și prin uh, oferirea unui statut juridic a unor drepturi și înlesnind uh, mobilitatea în interiorul Uniunii Europene. În 2012, 3664 de carduri albastre au fost emise și 1100 de carduri pentru membrii familiei. Majoritatea cardurilor albastre au fost emise de către, emise de către Germania. Dacă citiți raportul, ă, acest lucru vă sare imediat în ochi. În 2012, Germania a emis 2584 de carduri albastre. Următorul stat membru este Spania cu 461 de carduri albastre. Vedeți ce diferență mare, după care numărul scade foarte mult. Ajungem până la state membre care nu au emis niciun card albastru. În 2013 avem uh, datele oficiale pentru 15 state membre, de la, mm, date de la Eurostat. Numărul de carduri albastre a crescut până la 2000 12.499, Germania este tot pe locul întâi, 11.580 uh, și apoi pe locul 2 Franța cu 371. de unde vin uh, titularii uh, acestor carduri? Uh, China, Europa de Est, America de Nord, America de Sud, iar principalele țări de origine în 2012 au fost India, foarte interesant, 699, China, Rusia, Statele Unite și Ucraina. Care sunt principalele constatări din acest raport? În primul rând, ne surprinde acest lucru, uh, dat fiind aceste statistici, este uh, o problemă este diferența între numărul de carduri albastre emise. E clar că situația economică este și ea diferită și joacă un rol aici, bineînțeles, în ceea ce privește emiterea uh, cardurilor albastre. Dacă ai o economie slabă, atunci nu vei căuta să angajezi eh, persoane calificate din afară și dacă ai o economie bună, atunci, bineînțeles, lucrurile s-au invers și eh, dimensiunea țării joacă un rol important aici. Dar eh, mai sunt și alți factori care ar putea influența această situație, cum ar fi modul în care este promovat cardul albastru în statele membre. Dacă uh, lucrătorii înalt calificați se duc la consulat și întreabă cum uh, pot să se deplaseze într-un stat membru și li se oferă doar uh, o structură națională, atunci, bineînțeles, este vorba de lipsă de informație. Mai există și mai există și posibilitatea de a um, oferi condiții favorabile, ceea ce influențează alegerea unui anumit stat uh, față de în detrimentul altora. Aici eh, avem exemple unde statele membre pot eh, lua anumite decizii, cum ar fi nivelul eh, admisiilor contingentele și testele pentru piața unică, perioada de valabilitate, care, care variază de la un an sau până la cinci ani. Apoi chestiuni procedurale, pragurile salariale și așa mai departe. Există deci mai multe elemente care influențează aceste diferențe, precum și faptul că statele membre pot păstra și o structură națională în paralel cu uh, această structură a cardului albastru. Acest aspect a fost identificat și el în comunicare este vorba despre faptul că structurile naționale pentru atragerea uh, lucrătorilor calificați uh, concurează cu cardul albastru și statele membre au dreptul să-și păstreze aceste sisteme uh, naționale. Zece state membre au prevederi clare în ceea ce privește uh, acest subiect. Șapte state membre au politici separate care țintesc uh, migrații înalt calificați. Unele state membre pun accentul pe anumite grupuri, printre care cercetătorii, de pildă. Uh, transferurile de, inter- de cooperare. După cum știți, am adoptat de curând o directivă privind uh, transferul, transferul între corporații iar acestea iar aceste grupuri, această situație va dispărea odată cu aplicarea directivei privind uh, aceste transferuri. După cum uh, spuneați și dumneavoastră, domnule președinte, am discutat și despre directiva privind uh, studenții, ceea ce iarăși va influența legislația națională. Există și sectoare specifice care sunt acoperite de sistemele naționale, informarea, comunicarea, TIC, sănătatea, serviciile financiare și uh, ingineria. Dacă comparăm uh, cardul albastru și sistemele naționale, să vă dau un exemplu. În 2013, Germania a emis 11.580 uh, de carduri albastre și doar 11 carduri prin sistemul național. În alte state membre, situația este diferită, cu proporția inversată între sistemele naționale și cardul albastru. Negocierile privind cardul albastru nu au fost ușoare, fiindcă a fost nevoie să ajungem la un acord în unanimitate. Iată de ce conținutul uh, acestei directive a fost și el influențat, precum și posibilitatea de a avea sisteme naționale în paralel. Iată și acest lucru a avut o influență, iar statele membre doreau să uh, își uh, păstreze un oarecare spirit de un oarecare avantaj competitiv, iar acum, după criză, aspectul competitiv uh, se manifestă și cu, față de alte părți ale lumii și ar trebui să ținem cont de acest lucru mai mult pe viitor. Deocamdată uh, ne interesează problemele cu care se confruntă transpunerea directivei, nivelul scăzut de coerență, uh, drepturile limitate și mai ales barierele în calea mobilității în cadrul Uniunii Europene, uh, fiindcă acest, fiindcă mobilitatea la nivelul Uniunii Europene nu este la fel de, nu are un nivel la fel de ridicat ca în cazul directivei privind transferurile inter, corporatiste. Care sunt uh, următorii pași? Și acum, bineînțeles, uh, vom sprijini statele membre în ceea ce privește aplicarea acestei directive. Am avut deja reuniuni, întâlniri cu statele membre în contextul uh, grupurilor de contact. Cea mai recentă reuniune a avut loc în iulie, unde, în iunie, mă scuzați, unde am identificat greutăți cu care ne confruntăm în aplicarea acestui document. În egală măsură strângem informații cu privire la uh, unele aspecte care nu uh, sunt uh, abordate în mod adecvat în raport, fiindcă nu, am, uh, nu aveam toate informațiile privind pragurile salariale, volumul de admisii, costurile de readmisie, etic, recrutarea etică și așa mai departe. Așa cum am spus mai devreme, informațiile joacă un rol crucial aici și, și ne ocupăm uh, de, încercăm să îmbunătățim uh, informațiile uh, care sunt uh, disponibile în acest domeniu. Mulțumesc, mulțumesc doamnă Schmidt. Acum, pentru cei care nu erați aici când a fost lansat de către Franco Fratini acest card albastru, este foarte interesant faptul că acum avem din nou președinție italiană, deci iată simetrie perfectă și putem evalua cum trebuie cardul albastru, fiindcă ne-ați dat uh, mai multe detalii și, dacă îmi permiteți să fiu puțin provocator, uh, când a fost lansat cardul albastru, a fost, uh, s-a spus că este un card verde european, așa i s-a făcut publicitate, iar acum în cifrele sunt atât de mici, bineînțeles, Germania este um, fruntașă și încearcă să respecte regulile, dar eu o să fiu provocator și o să spun uh, cifrele sunt atât de mici, multe dintre uh, sistemele naționale uh, se suprapun, uh, se ciocnesc cu acest card albastru și iată acum să ne confruntăm cu austeritate. E foarte greu pentru comisie să își dea seama dacă a fost afectat cardul albastru de criza economică, fiindcă a fost lansat cu puțin înainte de declanșarea, acest, declanșarea acesteia. Dar uh, o să vedem dacă lucrurile mai pot continua, fiindcă Așa cum mulți dintre dumneavoastră nu ați fost aici la lansarea acestui card albastru și nu știți că a fost propus, s-a spus că cardul albastru va ajuta nu numai Uniunea Europeană, va fi, va fi ceva care va ajuta Uniunea Europeană, dar nu va fi o posibilitate pentru țările din Uniunea Europeană să aleagă de unde uh, vin uh, migranții înalt calificați, dar, nu, dar cifrele sunt atât de mici încât nici nu se mai pune acest lucru. Da, poate este o uh, o chestiune provocatoare, dar doream să o ridic, fiindcă este important să ne gândim dacă um, poate propunerile, unele dintre propunerile noastre nu sunt inutile, dacă merită să fie duse mai departe, fiindcă uh, situația care se prezintă este una de uh, nivel foarte scăzut, cel puțin nivel mult mai scăzut decât ne închipuiam în momentul lansării acesteia. O să dau acum cuvântul în sală. Doamna Natalie Grispec. Oui, merci, président, de me passer la parole. Euh, je, je vous rejoins d'ailleurs euh, dans vos... Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Uh, sunt de acord uh, referitor la constatarea dumneavoastră, dar dar nu și referitor la concluzii. Um, suntem foarte proactivi uh, referitor la acest uh, uh, dispozitiv, la acest instrument. Mulțumesc Comisiei referitor la... Mulțumesc Comisiei pentru prezentarea concluziilor referitoare la acest instrument. Acest instrument a fost aplicat în, cazul, în cadrul uh, competențelor de consultare a Parlamentului European și acest lucru nu mai este la fel astăzi. M-a bucurat uh, prezentarea din partea Comisiei acestui raport, însă sunt oarecum uh, dezamăgită de concluziile acestei prezentări. Cinci ani mai târziu, de fapt, ne dăm seama că uh, Uh, acest instrument uh, are lacune, că are rezultate, după cum spuneați, domnule președinte, nesemnificative și mai ales constatăm mari diferențe în aplicare. Uh, tabloul, tabelul atașat raportului ne explică foarte bine acest lucru diferențele, disparitățile sunt enorme între uh, alegerile care pot fi făcute uh, la nivel anual, chiar între uh, cardurile în aceeași țară. În Germania se trece de la 5.000 la 14.000, alte state nu oferă nici măcar un astfel de card. Deci cifrele sunt surprinzătoare referitoare la acest in instrument care ar fi putut să se dezvolte, de fapt, destul de repede. Bun, obiectivul juridic este stabilit, uh, statutul este simplu, procedurile sunt simplificate, s-a încercat uh, echilibrarea Uh, cu acestui instrument cu riscul de, uh, de fuga creierelor, însă, cum ați spus, domnule președinte, uh, obiectivul era să avem ceva similar cu green cardul american și să avem un instrument care să stimuleze creșterea economică. Însă ceea ce am obținut Uh, este de fapt legislația națională concurentă, uneori transpuneri uh, nereușite în legislația națională a directivei. Bun, poate că deja ne-am obișnuit cu acest uh, gen de situație, însă astăzi, la 5 ani după intrarea în vigoare acestui instrument, într-o situație economică dură, în multe state membre, cred că trebuie să apăsăm puțin pe accelerație și, în concluzie, regret că prezentarea făcută de uh, comisie rămâne, de fapt, uh, la nivelul unei constatări în care ni se spune, da, e așa, nu prea funcționează, diferențele sunt mari cu toate că avem în spate 5 ani, directiva este transpusă în toate statele membre, instrumentul are o serie întreagă de uh, lacune, iar în campania electorală s-a vorbit foarte mult despre politicile în domeniul migrației, uh, de multe ori uh, s-au confundat lucrurile, s-au amestecat toate lucrurile și asta nu în beneficiul Uniunii Europene. Ceea ce mi-ar fi plăcut așadar și ceea ce îi sugerez doamnei Schmidt este să vadă dacă, fără a redeschide directiva, nu ar fi posibil să se aibă în vedere anumite acțiuni Eu mă refer mai degrabă la elemente de soft law, pentru că uh, ar fi mai complicat să redeschidem uh, întreg dosarul, însă li anumite linii directoare ne-ar permite să avansăm, să progresăm, cu atât mai mult cu cât președintele Comisiei, domnul Juncker, a subliniat în fața tuturor grupurilor importanța migrației legale pentru a uh, atrage pe acei migranți legali uh, de care Europa are foarte mare nevoie. Deci uh, mă bucur că am avut acest raport, dar uh, sunt dezamăgită de concluziile sale. Poate că avem, avem nevoie de anumite propuneri pentru a îmbunătăți acest instrument sau poate pentru a-l elimina, dacă nu. Mulțumesc, Natalie. Eu am spus ca să fim cinstiți și față de comisie, uh, că acesta este punctul de, încep, de început al acestei discuții și apoi va trebui să ne exprimăm atitudinea noastră față de comisie în urma dezbaterii. Problema fundamentală expusă de către com uh, raportul comisiei este că există sisteme naționale referitoare la uh, acceptarea muncitorilor, lucrătorilor calificați și că acestea fac concurență uh, sistemului european, iar cardul verde în Statele Unite este un sistem național. Deci Uniunea Europeană este ceva dif complet diferit. Visul cardului albastru era altceva până la urmă. Vedem că acești factori uh, influențează lucrurile. Comisia, de fapt, ne spune ceea ce, de fapt, era inevitabil. Însă ceea ce trebuie noi să facem este să descoperim, să găsim o cale de a aborda acest lucru. Ce facem? Eliminăm acest uh, card albastru pentru că va deveni destul de ridicol sau uh, încercăm să-l salvăm și să facem ceva cu el? Îmi pare rău, sunt puțin provocator, dar cred că trebuie uneori să gândim așa. Urmează acum doamna Zipel, din partea țării care chiar a încercat să facă lucrurile să meargă. N-am să comentez asupra acestei uh, ultime propoziții, însă pentru că poate să sune pozitiv, dar putem avea și o altă viziune. Bun, de fapt ceea ce vreau eu să întreb se referă la dubla existență a, la dublele sisteme, sistemul național și cardul albastru. Nu se folosește oare cardul albastru comparativ cu sistemele naționale pentru că uh, cardul albastru este prea complicat sau uh, sunt regulile naționale suficient de bune și atunci cardul albastru nu este considerat necesar? În acest sens, ar fi poate important să avem cifre pentru a avea informații. Când vedem că în unele țări există carduri albastre, în alte uh, țări nu există, dar câte persoane uh, sunt acceptate prin reglementările naționale. Apoi există comparații între uh, cât de complex și complicată e, cât de complexă și complicată este procedura pentru cardul albastru față de um, procedura pentru procedurile naționale și care sunt condițiile care trebuie respectate. Se spune uneori că uh, pentru cardul albastru condițiile uh, nu sunt foarte atrăgătoare uh, pentru cei din state terțe, pentru că statele naționale oferă condiții mai bune pentru cei care uh, Uh, vor să imigreze. Ar trebui să, comandă, să comparăm acest lucru, cardul albastru, cu regulile naționale de migrație pentru persoane înalt calificate. Și apoi să comparăm și cu sisteme din alte țări cu care, în care suntem în, cu care suntem în concurență. Acest lucru mi s-ar părea important și pentru uh, a vedea dacă vrem să um, progresăm cu acest card albastru și în ce direcție vrem să efectuăm eventuale, schimb, eventuale schimbări. Mulțumesc, doamna Jean Lambert. Mulțumesc. Am o serie de întrebări. Una se referă referitor la cât de mult delegațiile Uniunii Europene din statele terțe oferă informații referitoare la sistemul de card albastru. Și apoi, ce fel de cercetări se ar putea exista referitor la ce preferințe ar avea lucrătorii imigranți uh, și anume dacă preferă un card albastru sau uh, preferă un sistem național. Cardul albastru, cel puțin, trebuia să ofere o mai mare libertate de circulație în Uniunea Europeană. Comparat cu sistemele naționale, acestea Uh, te uh, limitează la un singur angajator uh, într-o singură țară. Iar cardul albastru ar oferi libera circulație. Deci m-ar interesa ce preferă lucrătorii. Să, să alegi, să aibă de ales sau nu? Apoi, în ceea ce privește definițiile, aceasta a fost una dintre discuții era vorba despre persoane înalt calificate sau cu competențe la nivel înalt. Nu e același lucru. Uh, când ne uităm la ce este nevoie în industrie, acest lucru, aceste două elemente nu înseamnă același lucru. Mă întreb dacă termenii din uh, directiva pentru cardul albastru sunt uh, adaptați la ceea ce au nevoie angajatorii. Da, o întrebare foarte bună. Dacă cardul albastru în sine a fost un bun instrument. În regulă. Cecil Kenge. Mulțumesc. Este un subiect uh, important Acest card a fost uh, mm, utilizat și de Italia, dar trebuie să facem o, o analiză a situației. Uh, nu prea a funcționat acest card. Majoritatea problemelor au fost menționate în raport, lipsa de informații, uh, de exemplu, și putem constata acest lucru peste tot. Uh, îi întrebăm pe oameni și ei ne spun că nu știu nimic despre cardul albastru. Cred că cea mai mare greșeală este să Uh, revenim la discreția statelor membre. Aceste state trebuie să aplice uh, cardul albastru, însă a fost o greșeală să uh, permitem dispozițiile naționale în același timp. Dispozițiile naționale nu favorizează întotdeauna intrarea în țară a persoanelor înalt calificate. Trebuie să vedem și de ce fel de activități este vorba. Însă când vedem uh, cifrele, aici nu regăsim toți lucrătorii înalt calificați. Aceste cifre uneori reprezintă persoane care au o diplomă, dar care nu corespund um, obiectivului uh, urmărit de către cardul albastru. Ar trebui să uh, solicităm comisiei să îmbunătățească sistemul, nu să le elimine. În momente de criză nu trebuie întotdeauna să acționăm uh, în grabă. Dar... Iau exemplul Italiei. Acum, în această perioadă, trebuie să lucrăm pentru a permite um, um, accesul pe teritoriul nostru a unor migranți calificați. Încercăm să schimbăm legislația în acest sens. Eu cred că trebuie să mizăm mai ales pe prevenție, pe un sistem structurat, iar cardul albastru este răspunsul la această situație. Permite oamenilor să ajungă un, într-un teritoriu și să lucreze acolo. Însă când ajung în această țară, persoanele sunt supuse uh, dispozițiilor naționale și din când în când chiar trebuie să-și uh, reînnoiască permisul de ședere. Uneori nu e posibil acest lucru. Sau uh, Mm, oamenii ajung prea târziu uh, în urma întregii proceduri și angajatorul nu mai are nevoie de ei. Deci cred că, în primul rând, trebuie să ieșim din această situație a urgenței, uh, să nu utilizăm cardul albastru numai de la caz la caz. Trebuie să găsim criterii pentru a face față unui anumit număr de evenimente uh, și așa mai departe. Apoi, Germania, în momente de criză, ne arată că nu așa se fac lucrurile cu cardul albastru. Cardul albastru și șomajul nu sunt legate unul de celălalt. Și spun asta pentru că populiștii folosesc um, uh, șomajul și migranții pentru a combate utilizarea cardului albastru. Însă nu este același lucru. Este vorba de activități și de locuri de muncă diferite. Și cred că trebuie să ne extindem perspectiva. Aș dori să solicit comisiei să reia lucrurile de la zero, să elimine această libertate care se, o, se acordă statelor membre. Trebuie să favorizăm o imigrație de persoane înalt calificate. Avem nevoie de asta. Și apoi, cardul albastru a permis uh, colaborarea internațională. Majoritatea cardurilor albastre sunt acordate unor persoane din Asia, din uh, India, dar nu din Africa. Deci cardul albastru este și un uh, instrument de studiu care și de cercetare care ne poate ajuta să uh, intervenim și în alte domenii, precum cooperarea internațională. De ce sunt atât de puțini lucrători de origine africană care beneficiază de acest uh, card? Știm că în Italia uh, persoanele care uh, fac curățenie, de exemplu, sau care ajută sau care îngrijesc vârstnicii, nu pot beneficia de acest card albastru. Președintele, da, vă mulțumesc. Um, tocmai despre asta este vorba. Avem nevoie de mai multe informații și uh, vă mulțumesc de aceea pentru aceste întrebări. Urmează acum Ana Gomez. Trebuie să vă spun că am, nu am nicio îndoială um, de, asupra faptului că acest card nu este folosit pentru că avem de-a face cu o criză în Europa. Multe țări uh, nu trebuie să meargă în afara Uniunii Europene pentru că pot obține creierele de care au nevoie din alte țări europene. Și acest lucru este foarte clar. În țara mea, Portugalia, noi ne exportăm uh, Uh, oamenii cei mai calificați, funcționarii cei mai calificați, uh, profesioniștii cei mai calificați către alte state europene, mai ales înspre uh, Germania și Regatul Unit, asta mai ales pentru cei din domeniul medical. Uh, din nou, Norvegia recrutează de, adesea profesioniști în Portugalia. Bun, putem spune că este ceva bun, dar are efecte negative extraordinare, mai ales asupra dezvoltării țării noastre. Cardul albastru trebuia să fie un uh, impuls de a atrage persoane din afara Uniunii Europene. Însă, modul în care acest lucru a ajuns să, să se întâmple în Uniunea Europeană este un efect pervers. Aș dori să întreb Comisia cum vede relația cu această criză teribilă și uh, nu putem, bineînțeles, să uităm aceste divergențe, aceste diferențe din Uniunea Europeană. Și nu putem să mm, facem o separare între asta și criza cu care ne confruntăm. De asemenea, aș vrea să știu în ce măsură sistemul actual, cartul albastru, facilitează, într-adevăr, legalizarea uh, unor persoane din state terțe care vin, din alte, care vin în Uniunea Europeană, care sunt foarte calificate, care ar putea uh, fi angajate dacă mm, com competențele lor uh, sunt recunoscute, dacă aceste persoane sunt recunoscute, uh, pot uh, fi eligibile pentru cardul albastru. Uh, în țara mea avem multe persoane, de exemplu din Ucraina, dar și din alte țări, persoane cu înalte calificări și care lucrează în uh, locuri de muncă uh, cu mult sub nivelul lor de calificare pentru că, um, pentru că calificările lor nu sunt recunoscute. În ce măsură cardul albastru permite recunoașterea uh, Um, acestor calificări. De exemplu, dacă anumite persoane vin din alte motive, refugiați, de exemplu, și vor să li se recunoască calificările. În cazul țării mele, mai degrabă decât implementarea cardului albastru, mă îngrijorează mai mult implementarea a altceva și anume acordarea așa numitelor uh, vize uh, aurite, vize de aur. E vorba de un alt uh, tip de oameni aici și, uh, în fine, aș vrea ca uh, comisia să investigheze consecințele acestui tip de politici care uh, duce la creșterea criminalității. Cartul albastru, da, a intrat în vigoare în 2011, deci comisia uh, Uh, cu greu va putea să, fa- să uh, creeze, să explice un context în afara crizei. Este clar că această directivă a intrat în vigoare în miezul austerității. Urmează doamna Sebaios. Cred că problema cu cardul albastru este că acoperă doar pe cei cu calificare cu calificări superioare. În 2008 am introdus în Suedia o nouă lege a imigrației care a, uh, a, îi acoperea și pe cei care și pe, și pe imigranții legali și pe cei ilegali. poate este unul dintre motivele pentru care Suedia are un număr foarte redus de carduri albastre. Dacă îi includem pe toți cei cu calificări sau fără din alte state, dacă vă uitați la tabelul 3, unde se compară uh, normele naționale, se vede foarte clar că noi avem nevoie de legislație care să acopere toți migranții care vin să se angajeze, nu doar cei înalt calificați, nu doar cercetătorii și experții. Avem nevoie de uh, legislație care să acopere pe toți migranții care vin să se angajeze. Atunci când s-a introdus cardul albastru, ni s-a părut o modalitate foarte egoistă prin care Uniunea Europeană să aleagă doar pe cei cu calificări superioare. Mă gândesc aici la potențialul de dezvoltare pe care îl reprezintă imigrația. Cred că remitențele sunt uh, mult mai mari acum. Deci cred, Credem că trebuie să existe un sistem de asistență pentru acești migranți. Domnul Lopez Aguilar. Mulțumesc, Claude. Vreau să pun o întrebare comisiei legată de întrebarea Anei Gomes, pentru că știm că am, am văzut asemenea atitudini negative față de imigrația ilegală de ani de zile. Din directiva datează din 2009, deci anii prin care Uniunea Europeană a trecut prin cea mai gravă criză economică din istoria sa. Dacă ne uităm la eficiența directivelor, putem trage învățăminte. O Concluzia ar fi că această directivă a fost uh, gândită pentru a atrage creiere din statele terțe uh, să susțină exilul economic al profesioniștilor cu calificări superioare care au absolvenții universitari, în special din statele din sudul Uniunii Europene. Ana Gomes a menționat Portugalia, eu voi vorbi despre Spania. Acum, sute de mii de uh, tineri sunt forțați să părăsească Spania din motive economice. Regatul Unit, Germania se duc aceștia. Aș dori așadar să întreb Comisia în legătură cu interacțiunea dintre aceste cifre ale resortisanțelor din state terțe care recurg la cardul albastru, tipul de locuri de muncă pe care le au, uh, relaționat cu calificările lor și de asemenea calificarea celor care se mută în alt stat membru. Ar fi niște date foarte utile și ne-ar indica dacă se schimbă oarecum mentalitățile în legătură cu um, migrația ilegală în cadrul următorii comisii Juncker. Mulțumim. Am văzut și că um, vă uitați spre viitor. Urmează doamna Vergia. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus deja multe lucruri și sunt de acord cu o bună parte dintre afirmațiile făcute. Nu sunt însă de acord că concluziile sunt uh, dezamăgitoare pentru că erau previzibile. Deja de mai mulți ani, Uniunea Europeană reduce statuturile și știm că statele membre sunt cele care decid. Dacă am înțeles bine, în Germania a crescut numărul de uh, cărți albastre, dar în detrimentul sistemului uh, național obișnuit de regularizare a lucrătorilor. Așadar, nu mi se pare că apar aici mari surprize. Pe mine mă frapează, dar nu mă surprinde uh, tema statelor de origine. Trebuie să facem o paralelă și să lucrăm mai mult. Pentru că Trebuie să punem accentul pe mai multe state, în special statele din sudul Europei, cu care au acorduri de contrapartidă, de acorduri de readmisie, care sunt obligatorii, dar acordurile de mobilitate sunt uh, încă neimplementate. Dacă privim criteriile, sunt exact uh, acelea care au fost impuse cardului albastru. Am vorbit despre cazul Tunisiei, am avut o serie de interlocutori acolo, autoritățile publice, sindicatele, ONG-urile și cred că avem mult de învățat din acest caz pentru a avea un minim de coerență. Fie prin audieri cu ambasadorii la Uniunea Europeană sau cu oricine putem schimba idei pe această temă. Un alt element care mă frapează atunci când se vorbește despre fuga de creiere către Canada, Australia, Statele Unite, în statele africane există o fugă a creierelor. De ce? Pentru că porțile Uniunii Europene sunt s-au închis, nu mai pot, pot fi obținute vize de studenți și cred că trebuie să lucrăm pentru a înțelege coerența acestui sistem. Există așadar o serie de uh, căi care pot fi abordate. Mulțumesc. Urmează doamna Loristen. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în limba estoniană. Vă Mă bucură că doamna Gomez a extins contextul discuției noastre și a vorbit despre situația statelor care sunt uh, economic într-o situație mai proastă, unde salariile sunt insuficiente și unde uh, cetățenii vin într-un stat mai bogat al Uniunii Europene. Mă interesează aici dacă Comisia a prevăzut sau a discutat dacă acest sistem al cartului albastru ar trebui să fie modificat pentru a-i ajuta pe cei care dețin cartul albastru să vină către statele de unde există o uh, fugă a inteligențelor. Pentru că mulți estonieni, de exemplu, au părăsit țara pentru a se îndrepta spre statele nordice. Specialiștii pe care i-am format noi lucrează în statele scandinave și sunt plătiți de două, trei ori mai mult. Însă, în același timp, noi nu avem suficienți doctori. La fel, ingineri. Și uh, eu aș uh, lucra mai mult la um, îmbunătățirea concurenței în interiorul Uniunii Europene, Așadar, în loc să aducem oameni calificați în statele terțe, să susținem și statele membre, să pregătim programe naționale care există, însă problema este că nu îi putem plăti mai mult nici pe cei care vin din statele terțe, dacă comparăm salariile cu cele din Germania sau Regatul Unit. Da, bun, ne întoarcem atunci la doamna Schmidt, dacă dorește să răspundă la câteva dintre întrebările care au fost puse. Mulțumesc, domnule președinte. V- voi vorbi în limba franceză. De ce nu a avut directiva efectele scontate? de ce nu a avut impactul dorit, răspunsul este dificil. Am făcut o, o analiză pe baza indicatorilor economici, eh, comparând numărul de permise emise, dar nu am ajuns la mari concluzii. Este foarte dificil să tragi concluzii pentru că cifrele primite sunt și ele destul de vagi la rândul lor. Am vizat statele membre care fixează cote pentru imigranții economici și și acolo este foarte dificil să tragem concluzii pentru că aceste cote sunt deseori fixate pe necesitatea de a va imigranți, pe nivelul de ocupare și aici așadar este greu de tras concluzii. Anumite elemente le-am menționat în intervenția anterioară, și anume că trebuie să examinăm dacă unele scheme naționale sunt mai atrăgătoare decât altele. Aveți acolo un raport intermediar care detaliază numărul de permise naționale și de carduri albaste. Este așadar dificil să tragem concluzii definitive. Din păcate, nu, putem, nu pot să vă dau un răspuns astăzi. Trebuie să continuăm să analizăm situația. un studiu efectuat de Rețeaua Europeană a Imigrației, IMN, asupra politicilor statelor membre pentru a atrage imigranți calificați. E studiu din 2013. Acest studiu eh, evidențiază câteva răspunsuri, dar nu toate. De asemenea, trebuie să examinăm sectoarele unde lucrează deținătorii de carduri albastre mm, statisticile sunt destul de deficitare, dacă nu le primim din partea statelor membre, este dificil să facem o analiză coerentă. Cred că avem 133 de ingineri care au emigrat și 76 76 care au venit în calitate de manageri. Avem totuși anumite date pe care vom lucra și pe care lucrăm în momentul actual. Examinăm transpunerea de către statele membre, punerea în aplicare, dar după cum a spus și doamna Grisbeck, viitorul președinte Jean-Claude Juncker a subliniat importanța atractivității Uniunii Europene. În acest context, a menționat, dată fiind proasta punere în aplicare a cardului albastru, a menționat uh, posibilitatea unei măsuri în directivă. Știți că o directivă nu se redactează de azi pe mâine, uh, și în momentul de față trebuie să lucrăm asupra neajunsurilor, să vedem ceea ce nu funcționează, dacă este vorba de situația națională, de situația economică, avem nevoie de cifre mai bune pentru a analiza mai bine impactul, pentru a putea așadar remedia uh, punctele proaste ale directivei, după cum uh, a subliniat-o și domnul Juncker. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Este frapant că uh, nu puteți obține informații coerente din partea statelor membre. Comisia noastră are direct, legături directe cu statele membre și trebuie să încercăm să impulsionăm uh, transmiterea de date. Mulțumim pentru aceste informații legate de cele trei domenii discutate. După cum vă spuneam, stimați colegi, este doar punctul de plecare. Vom avea evoluții în toate aceste domenii din partea Parlamentului. Următorul punct este prezentarea Comisiei uh, prezentarea domnului Nielsen în legătură cu funcționarea zonei Schengen. Este vorba așadar de al cincilea raport semestrial. Sună neinteresant, dar vă veți da seama că în ultimii 3-4 ani funcționarea zonei Schengen a fost uh, o zon, un domeniu de mare interes pentru comisia noastră. Închiderea zonei Schengen a fost un moment uh, critic al uh, dezbaterilor noastre. Considerăm aceste teme foarte importante, cu toate că temele de zi cu zi uh, sunt destul de pot părea neinteresante țin de autoritatea noastră. Așadar îi dau cuvântul domnului Nielsen. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că ați invitat comisia să prezinte acest raport. Este, după cum ați menționat, este un raport semestrial pentru a da o idee în legătură cu funcționarea zonei Schengen. Este uneori denumit acest raport raportul de sănătate al zonei Schengen, pentru a vedea care sunt situațiile, tensiunile între instituții, statele membre și pentru a avea o posibilitate de a dezbate problemele și de a găsi soluții comune. Este al cincelea asemenea raport, după cum ați menționat, Consiliul întotdeauna a, a avut o dezbatere la nivel ministerial cu ocazia fiecărui raport. Nu la fel s-a întâmplat cu uh, Parlamentul, însă, bineînțeles, raportul este de interes egal pentru ambele instituții. În aceste rapoarte avem mai o serie de uh, teme. Vă dăm o imagine în legătură cu ceea ce se întâmplă la frontierele externe. În al doilea rând, furnizăm informații în legătură cu aplicarea acquis de către statele membre, în special acquis legat de controlul frontierelor externe și de eliminarea controlelor interne și o impresie în legătură cu evoluțiile din alte domenii relevante, dezvoltarea și implementarea politicilor. SAS, SAS 2 sistemul de informare sau politica de returnare. Uh, pentru a sumariza punctele principale ale acestui al cincilea raport, uh, situația în legătură cu traversările ilegale ale frontierei. Ați avut deja o dezbatere ieri în legătură cu grupul de acțiune pentru Mediterană. Există, bineînțeles, grupurile de imigranți care vin uh, pe mare către Italia și Malta. Pentru alte secțiuni, lucrurile în, prin comparație cu Mediterana și în comparație cu anii trecuți, uh, situația este uh, stabilă, presiunile scad, în special în vestul Balcanilor. Încercăm să dăm o imagine a situației din interiorul zonei Schengen, ceea ce este greu pentru că nu există controle interne. Lucrăm cu Frontex de ceva vreme încercând să elaborăm date în legătură cu aceste deplasări secundare, și anume persoane din statele terțe fără drept de ședere care se deplasează în interiorul uh, Uniunii dintr-un stat membru în altul. Frontex poate să facă o anumită analiză pentru a ne da o imagine despre cum funcționează aceste deplasări în interiorul zonei Schengen. Lucru important de înțeles pentru statele membre și pentru funcționarea zonei Schengen. În legătură cu aplicarea acquis cel privitor la granițele interne, am avut două cazuri în care statele membre au introdus temporar controle interne. Polonia, timp de două săptămâni, eh, la conferința ONU în legătură cu schimbările climatice, de asemenea țările de jos, tot două săptămâni, cu ocazia summitului pentru securitate și Belgia șase zile la început, începutul lunii iunie uh, relaționat cu summitul G7. Aceste uh, cazuri au fost notificate, publicul și statele membre au fost informate, au fost informați. În cazul Poloniei ni s-au raportat rezultatele controlelor și nu am considerat necesar să introducem contestații față de aceste ocazii. În ceea ce privește plângerile și încălcările din partea statelor membre, primul domeniu din raport vizează controlele polițienești în interiorul frontierelor naționale. Aceste verificări sunt permise dacă nu au un efect echivalent cu verificările la frontieră, pentru că privim, primim plângeri din partea cetățenilor care sunt verificați în momentul în care călătoresc. De asemenea, avem cercetări eh, în legătură cu controlele la frontieră, de exemplu, dacă există eh, limitări de viteză Acestea trebuie să fie justificate doar de infrastructură și nu de faptul că autostrada traversează, de exemplu, o, o graniță. Avem de asemenea câteva analize în legătură cu uh, măsuri cu posibilitatea de a încălca achiului. În caz de încălcare avem uh, cazul unui singur stat care a folosit uh, care a încercat să schimbe legislația pentru responsabilitatea transportatorilor în zborurile interne. Mai avem cazuri legate de trei state membre în legătură cu respectarea drepturilor uh, fundamentale la granițele externe și un caz suplimentar cu un caz membru relaționat de probleme legate de prima de libera de plasarea persoanelor și timpul de așteptare la traversarea frontierelor externe. Alte probleme care trebuie menționate Vă luăm notă de faptul că Consiliul încă nu a luat decizia de a ridica controlele cu România și Bulgaria. Comisia reiterează susținerea ca Consiliul să ridice aceste controle atâta timp cât aceste state îndeplinesc criteriile necesare, însă decizia este în mâinile Consiliului. O altă problemă importantă am început la nivelul Comisiei și în cooperare cu statele membre să implementăm un nou mecanism de evaluare Schengen convenit în 2013 noul instrument juridic, juridic a intrat în vigoare, dar uh, va intra în aplicare practică în 7, 7 noiembrie în acest, acest an. Avem un program multianual care stabilește calendarul de evaluare al fiecărui stat, începând cu 2015 până în 2019, și am adoptat un chestionar STAS care va fi folosit în toate evaluările din zona Schengen. Un pas ulterior va fi adoptarea programului anual pentru 2015 și evaluarea celor cinci state membre prevăzute pentru anul viitor, inclusiv evaluările prin inspecții neanunțate, care pot avea loc în orice stat membru, nu neapărat aceste cinci, și am cerut uh, informații din partea Frontex și a Agenției pentru Drepturi Fundamentale, care va adopta programul în toamna acestui an. La alte teme din raport nu voi intra în detaliu, am dat o impresie a funcționării sistemelor vize, de vize și sistemul de notificare Schengen. Până acum am tratat 6,7 milioane de solicitări de vize. Ajungem la sfârșitul unei faze de tranziție în toamnă, în care statele membre trebuie să verifice în mod sistematic amprentele digitale din uh, sistemul de informații pentru vize. Reamintim uh, statelor membre de această obligație în raport în legătură cu programul Stockholm, programul de liberalizare și facilitarea vizelor, numărul de persoane, situația persoanelor din vestul Balcanilor care solicită azil rămâne problematică. Nu voi mai intra în alte detalii, dar vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la orice alte întrebări. Următorul raport este programat pentru sfârșitul lunii noiembrie anul curent. Vă mulțumesc. And, and again to the new members, this is a sort of twice yearly health check for Schengen, but the temporary reintroduction of security controls has been a real Introducerea temporară a controlului de securitate a fost un adevărat test pentru Comisia noastră și pentru Parlament, fiindcă uh, Uh, se testează dacă aceste controle sunt necesare și, uh, în al doilea rând, vreau să vă spun că în momentul în care facem exercițiul de cartografie despre care am vorbit ieri, care va vedea unde sunt interesele statelor membre în anumite domenii, veți vedea că la Schengen unii membrii au fost raportori și au fost interesați de acest domeniu, iar în acest sens domnul uh, Coelho și domnul Lopez Laghilar uh, s-au arătat interesați de acest domeniu, domnul Coelho a fost raportor pentru Schengen și va lua cuvântul în uh, deschiderea acestui subiect. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, Comisiei Europene pentru acest raport, uh, care este foarte bine întocmit. Uh, cu toții trebuie să apărăm Schengenul, mai ales într-o perioadă în care un, unii oameni politici mai populiști atacă libertatea de circulație și ocrotim zona Schengen prin această evaluare sistematică prin care identificăm problemele și care trebuie soluționate. În ceea ce privește cele spuse de comisie, aș vrea să subliniez câteva aspecte. În primul rând, este vorba despre controlele la frontierele interne. Mi se pare că ar trebui să notăm faptul că controlele efectuate de țările despre care s-a, vorbit, Polonia, Olanda, Belgia, reprezintă o folosire rezonabilă a acestui sistem și nu reprezintă nicio controversă. Mai îngrijorătoare este insistența privind controlele ilegale la controlele interne și sperăm că procesul de evaluare pe care îl desfășoară Comisia cu privire la unele țări să aducă roade. Apoi, aș dori să felicit Comisia pentru faptul că, iată, încă o dată a subliniat punctul de vedere al Parlamentului privind România și Bulgaria. E vremea ca Consiliul să depășească blocajele nejustificate și să permită acestor două țări să adere la spațiul Schengen. În al treilea rând, mă bucur foarte mult uh, de faptul că iată s-au făcut mari pași înainte în în ceea ce privește noul sistem de evaluare a zonei Schengen și sper că următorul raport al Comisiei ne va da mai multe informații substanțiale cu privire la aplicarea acestui sistem. Vă reamintesc faptul că Parlamentul European a spus pe bună dreptate faptul că acest nou sistem de evaluare a Schengenului este Uh, un, o metodă comunitară și unul din, procese, din uh, procesele care va da mai multă credibilitate zonei Schengen, fiindcă numai printr-un sistem de evaluare corect ne putem da seama dacă o anumită structură funcționează cum trebuie. Și în cele din urmă aș dori să felicit Comisia pentru faptul că ne-a ne-a spus uh, un lucru care nu era clar la început, și anume că inspecțiile neanunțate, și vă reamintesc că Consiliul a făcut totul pentru a exclude acest dispozitiv uh, din uh, noul sistem Schengen. Nu dorea inspecțiile neanunțate, dar acestea au fost menținute și mă bucur foarte mult că aceste inspecții nu vor fi restrânse la țările care vor fi uh, evaluate acest an. Oricare stat din zona Schengen poate face obiectul acestor inspecții neanunțate pentru a Uh, pentru a identifica um, situații reglementare în ceea ce privește zona Schengen. Aceasta este o inițiativă salutară a Comisiei pentru care doresc să o felicit. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, foarte mult! Juan. Mulțumesc uh, și eu cred că este o idee foarte bună că avem uh, de două ori pe an uh, acest raport de evaluare a zonei Schengen din partea Comisiei pentru a vedea cum funcționează spațiul Schengen, care reprezintă unul dintre aspectele cele mai relevante și mai importante ale construcției europene. Iată, în campania electorală, mulți dintre noi am subliniat faptul că uh, Esența Uniunii Europene este circulația persoanelor, nu moneda euro și nu piața internă. Este vorba despre, în primul rând, despre dreptul persoanelor de a circula liber în Uniunea Europeană. În egală măsură a trebuit să reamintim nu odată faptul că uh, spațiul Schengen este unul dintre aspectele cele mai importante ale construcției europene, dar uh, spațiul Schengen nu este chiar uh, Uh, nu, nu acoperă chiar tot teritoriul Uniunii Europene și unele state din, Marea, din uh, Uniunea Europeană nu sunt membre ale spațiului Schengen, cum ar fi Marea Britanie, și, iar unele state din afara Uniunii Europene sunt membre ale spațiului Schengen, ceea ce nu se spune prea adesea. Iată de ce aș dori să, uh, să ridic chestiunea României și Bulgariei, care, iată, sunt de ceva vreme state membre ale Uniunii Europene și care încă nu au aderat, nu au fost primite în spațiul Schengen, fiindcă nu s-a ajuns la un consens în Consiliu. Ar trebui să arătăm cu degetul statele care sunt responsabile de acest lucru, fiindcă România și Bulgaria și-au făcut temele, ambele state au făcut tot ce trebuia să facă și nu este doar regretabil, este o mare Este un mare păcat că acest lucru nu, se întâmpl, nu s-a întâmplat încă. Ar trebui să insistăm pe lângă Consiliu. Cu sprijinul Comisiei, bineînțeles. Dar, uh, în egală măsură, aș dori să ne spună Comisia câte ceva cu privire la comportamentul uh, statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene în spațiul Schengen. Cum se comportă ele respectă standardele impuse și respectate de statele membre ale Uniunii Europene care, Europene care au creat uh, spațiul Schengen și uh, acum uh, câteva cuvinte despre episodul care a dus la o discuție pe care am avut-o în mandatul anterior al Parlamentului European. Am avut uh, o, o discuție la Comisia Libe Vreau să știu uh, care sunt evoluțiile, cum s-au lucrurile și și uh, ce ne așteptăm după episodul elvețian în ceea ce privește evaluarea întregii zone Schengen. Mulțumesc. Uh, domnul Crisogones. Mulțumesc. În ceea ce privește aplicarea Schengenului, eh, tabloul pe care îl judevește Comisia ne arată în ce măsură Dublin 1 și 2 eh, reprezintă regulamente unilaterale și incorrecte față de țările mediteraneene. Comisia ne spune că centrul și estul zonei mediteraneene sunt regiunile în care ne confruntăm cu uh, cele mai multe cazuri de traversare ilegală a frontierelor externe ale zonei Schengen. Cu toate acestea, contrar uh, acțiunilor întreprinse pentru a combate sejurul ilegal, șederea ilegală, vedem uh, ce fac Germania, Suedia și Belgia, care ocupă primele trei locuri în topul șederilor ilegale. Dar imigranții nu se opresc uh, la frontiere, își continuă călătoria către alte țări de destinație în spațiul Schengen. În conformitate cu regulamentele Dublin 1 și 2, statele membre care statele membre unde migranții au trecut frontiera sunt cele care suportă toată povara procedurii. Grecia și Italia, care sunt un fel de paratrăznet ce protejează țările din Europa de Nord, fără să li se ofere mijloacele bugetare pentru a face acest lucru, pentru a face față misiunii care se sprijină pe umerii lor. Ne gândim la dificultățile cu care se confruntă Grecia, Grecia care se află într-o situație critică. Ei bine, ne închipuim uh, prea bine că cei care trec uh, frontiera în Grecia se vor, vor ajunge în centre de detenție, apoi în situații inacceptabile. Trebuie să reacționăm la regulamentele Dublin 1 și 2 pentru a face în așa fel încât țările care sunt destinația finală a migranților suportă și ei o parte a poverii, nu numai țările de la frontieră. Astfel, uh, vom putea considera că principiul solidarității, stipulat la articolul 2 al tratatului, nu este în van. Doar așa vom putea să dovedim că dorim cu adevărat o integrare europeană. Doamna Post. Mulțumesc, domnule președinte. Mă gândeam că libera circulație reprezintă unul dintre pilonii drepturilor omului în Uniunea Europeană. Există multe state membre unde administrația nu uh, știe ce trebuie să facă, care este tratamentul ce trebuie să fie acordat persoanelor care călătoresc în Uniunea Europeană. În Suedia, avem 800 de persoane de etnie romă care au fost evacuate din casele lor fără niciun motiv. Autoritățile publice nu cunosc pur și simplu situația, nu înțeleg faptul că aceste chestiuni, nu, nu înțeleg aceste chestiuni și avem impresia că grupurile de extrema dreaptă din Suedia exploatează astfel de situații pe deplin și iată, o duc din ce în ce mai bine la alegeri. Trebuie să spunem foarte clar ce înseamnă acest lucru pentru democrație. Trebuie să ne asigurăm că statele membre au la dispoziție informațiile necesare. Statele membre trebuie să, să își îndeplinească datoria de a informa în mod adecvat administrațiile și organismele administrative. Mulțumesc! Mulțumesc, Saraya. Doamna Stevens are cuvântul. voorzitter. Ik heb enkele vragen, maar eh, vooraf... Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva întrebări. În primul rând, eh, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru acest raport extrem de interesant. Aș dori să vă adresez câteva întrebări. În primul rând, în ceea ce privește Frontex. Ați spus că 12 state membre nu au dat încă, nu au furnizat încă datele necesare către Frontex. Și sunt alte state membre care nu au oferit toate datele necesare. Dar de ce s-a întâmplat asta? De ce nu dau statele membre, de ce nu oferă statele membre aceste informații? Lipsa de motivație sau se confruntă cu probleme tehnice? Sau poate undeva rezidă o neînțelegere. Încerc să înțeleg uh, uh, lipsa de cooperare din partea statelor membre. În al doilea rând, există și o problemă cu amprentarea. Momentul în care resortisanții din țări terțe vin în Uniunea Europeană, uh, trebuie să li se ia amprentele, iar uneori se pare că acest lucru nu se întâmplă. Dar de ce? Ne puteți spune de ce nu se întâmplă acest lucru? Statele membre hotărăsc, uh, iau această hotărâre în mod individual. Cum să vă spun? S-ar putea s-ar putea ca poliția să nu fie suficient instruită și să nu fie conștientă de obligativitatea amprentării. Care, care sunt consecințele însă? Există riscuri dacă sunt persoane care, care nu li s-au luat amprentele ce se întâmplă? Oare acest lucru nu va avea consecințe în ceea ce privește solicitările de azil, de pildă? Procedura s-ar ar fi grăbită? Ne puteți spune mai mult în ceea ce privește solicitările de azil? În raport am văzut că există mai multe chestiuni problematice în ceea ce privește mecanismul de evaluare a zonei Schengen. Ce va face Comisia pentru a soluționa aceste aspecte problematice? Vă mulțumesc! Mulțumesc! Ultimul vorbitor, doamna Wimberg. Tack, ordförande. Jag skulle också vilja nämna någonting med det här med den fria rörligheten. Mulțumesc! Ar uh, trebui să vorbesc despre modul în care libertatea de circulație a afectat Suedia. Saraya a spus că uh, iată, încercă, încercăm să ne descotorosim de persoane din România, dar, pe de altă parte, noi le oferim uh, un uh, drum gratuit înapoi în România, fiindcă considerăm că România trebuie să-și asume răspunderea pentru propria populație. România a primit uh, bani de la Fondul Social pentru a integra populația de etnie Roma, romă în România. Ambasadorul român în Suedia a spus foarte clar că Suedia a trebuit să interzică cercetoria. Noi avem o mare, ne confruntăm cu o mare problemă în ceea ce privește cercetoria în Suedia. Am avut foarte multe probleme cu, cu această problemă. Am avut mari probleme cu cerșătoria care capătă proporții. Cred că ar trebui să cerem României să folosească fondurile disponibile pentru a integra în mod adecvat populația romă. M-am aplicat asupra chestiunilor Eurodec iar în momentul în care se iau amprente, E vorba de altă perioadă de 18 luni după care aceste fișiere expiră, iar unele state membre nu iau amprente, fiindcă presiunea este prea mare, fluxul de persoane este prea mare. Ne puteți confirma această situație? Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dăm cuvântul din nou comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru complimentele și uh, aspectele pozitive ridicate. Așa cum a spus domnul Coeliu, noul mecanism de evaluare va fi pe viitor o sursă de date și informații pentru rapoartele viitoare similare și sperăm că vom reuși uh, ca aceste rapoarte să fie mai bine țintite odată ce rezultatele și datele de la uh, evaluările Schengen vor fi disponibile, le vom putea folosi și vom, vom putea explica mai bine modul în care funcționează zona Schengen. Cel puțin aceasta este intenția noastră. Acum, în ceea ce privește țările asociate, nu pot să spun că au o prestație mai bună sau mai proastă decât statele membre în ceea ce privește uh, respectarea achiului Schengen. Există unele probleme și cu țările asociate și plângeri, așa cum există probleme și plângeri în ceea ce privește statele membre, dar, la, dar în termen general nu există probleme anume cu care se confruntă țările asociate. Apoi eh, se mai pune și problema referendumului din, din Elveția în ceea ce privește libera circulație, din punct de vedere juridic, aceste acorduri sunt separate între Uniunea Europeană și Elveția în ceea ce privește libera, libera circulație și în ceea ce privește zona Schengen. Dar uh, în funcție de ce va face Suedia, uh, mă scuzați, Elveția cu libera circulație, acest lucru va afecta și zona Schengen, dar această chestiune va trebui să fie analizată în momentul în care uh, vom, vom ajunge acolo. Nu vreau să intru foarte mult în amănunte, dar, în ceea ce și celelalte comentarii, dar acestea arată uh, un aspect uh, care face monitorizarea și evaluarea zonei Schengen complexe este vorba de legătura strânsă între aceste uh, sfere ale achiului care au influența asupra zonei Schengen. Este vorba despre respectarea libertății de liberă circulație din partea statelor membre sau cu achiul privind azilul. Toate acestea afectează modul în care funcționează zona Schengen, bine sau rău, chiar dacă aceste domenii nu uh, fac parte din achiul Schengen din punct de vedere juridic, dar sunt aspecte care adaugă la complexitatea zonei Schengen. În ceea ce privește strângerea de date la Frontex și întrebarea de ce atât de multe state membre nu au un nu au trimis încă datele. E bine, pe de o parte, este vorba despre o procedură nouă prin care Frontex cere uh, statelor membre date pe care nu le-au trimis deja, ne dăm seama că acest proces poate fi complex pentru statele membre în ceea ce privește adunarea și uh, aranjarea sistematică a datelor. Pentru a vă explica mai mult ce înseamnă acest lucru, nu este vorba doar de înregistrarea numărurilor persoane care au fost uh, detectate cu ședere ilegală pe teritoriu, ci înseamnă adăugarea de informații în ceea ce privește uh, țara de origine a acestor persoane și modul în care au ajuns în țară. Acest lucru se leagă și de chestiunea azilului. Ce ne interesează este dacă aceste persoane au uh, sosit, vă dau un exemplu ipotetic, pur și simplu dacă au sosit direct în Germania și dacă au uh, venit pe calea aeriană, iar după aceea și-au depășit perioada de ședere, sau dacă aceste persoane au pătruns în zona Schengen prin, uh, prin frontiera externă a unui alt stat membru și iar apoi au călătorit în Germania uh, cu sau fără intenția de a solicita azil. Acestea sunt datele pe care le-am uh, cerut uh, statelor membre, pe care le-am cerut uh, sistematic de la statele membre și s-ar putea să fie nevoie de mai mult timp înainte ca toate statele membre să poată oferi aceste date, însă noi, bineînțeles, să împingem de la spate, fiindcă este un element foarte important în înțelegerea modului în care funcționează spațiul Schengen. S-au adresat întrebări și în ceea ce privește strângerea amprentelor. Acest lucru îl analizăm acum. Am primit plângeri și de la alte state membre care uh, sunt de părere că, care spun că au solicitanți de azil, care spun, uh, spun limpede că au pătruns în zona Schengen printr-un alt stat membru, dar acolo nu li s-au luat uh, amprentele și nu au fost uh, adăugate eurodacului, iar acest lucru, bineînțeles, afectează până funcționarea regulamentului, regulamentelor Dublin, care nu sunt aplicate dacă nu se întâmplă acest lucru. Uh, Apoi trebuie să analizăm mai de aproape care sunt motivele pentru acest lucru. Oare migranții refuză pur și simplu să, să ia amprentele, iar în acest caz ce măsuri coercitive există pentru, uh, pentru a-i putea forța la nivel juridic sau proporțional sau este vorba doar despre o proastă aplicare a regulamentelor de către statele membre. Acest lucru îl analizăm la ora actuală și discutăm în egală măsură cu statele membre despre acest lucru, statele membre vizate. Sper că am uh, răspuns majorității întrebărilor. Dacă am uitat, vă rog să-mi aduceți aminte. Înainte, domn, uh, domnule Coelho, vreau să vă spun că Comisia Libe s-a ocupat foarte mult de reformarea evaluării guvernanței zonei Schengen și vom continua monitorizarea spațiului Schengen îndeaproape, mai ales pe baza evaluărilor naționale. Sper că putem reveni apoi cu o propunere concretă după vacanța de vară. Vreau să vă spun că aceasta este o dezbatere foarte bună și o să urmărim îndeaproape acest dosar, fiindcă aici sunt foarte multe lucruri importante. Nu este vorba doar despre securitate și despre libera circulație, sunt chestiuni legate de vize, de drepturile fundamentale, de siguranțe și vom face o propunere de la coordonatori pentru a duce mai departe această dezbatere după vacanța de vară. Vă mulțumesc, dragi colegi, deci s-ar putea să terminăm mai devreme, fiindcă, iată, ați vorbit uh, cu toții liber în această dezbatere, dar în egală măsură ați fost uh, foarte disciplinați și Sper că, sper că așa veți, vă veți comporta și după vacanța de vară și asta le spun mai ales membrilor, membrilor noi. Sper că n-am uitat pe nimeni care dorea Uh, să... Bine, mai avem, mai avem și serviciul juridic, dar cu toate acestea suntem... Uh, am fost întrerupt de secretariat, deci uh, cum sunam să vă comportați la fel și după vacanța de vară. Am avut o dezbatere foarte bună și v-ați respectat timpul de vorbire, ceea ce e foarte bine. Dacă doriți să rămâneți și la următorul punct de pe ordinea de zi, care pare un pic mai puțin interesant, dar uh, dar este vorba despre prezentarea serviciului juridic. E, e lung titlul. Este vorba despre acordul între Uniunea Europeană și, și Maurițiu este privind acordul privind condițiile de transfer uh, al uh, persoanelor suspectate de piraterie și uh, bunurile confiscate. Domnule Alex sunteți aici, da? Îmi pare rău că nu vă fac o prezentare mai pompoasă dar, și vă rog să, să treceți rapid prin uh, subiect, dar uh, am avut niște subiecte foarte interesante și sunt sigur că și acesta va fi la fel de interesant și că să îl veți prezenta succint. Uh, cum spuneam, serviciul juridic este foarte important pentru noi și vă mulțumim pentru prezentare. Thank you. Domnule președinte, stimați deputați, mulțumesc. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră pentru a vă explica care este situația cu uh, procesul uh, inițiat în urmă cu trei ani de această comisie împreună cu Comisia AFET referitoare la acordul uh, Uniunii Europene cu Republica Mauritius referitoare la condițiile de transfer, de transfer ale suspecților, acelor suspectați de piraterie și proprietățile aferente. Este vorba de un acord încheiat în cadrul uh, operațiunii militare ale Uniunii Europene Atalanta în Golful Aiden. Pe 24 iunie anul acesta, Curtea de Justiție a uh, dat dreptate Parlamentului și a decis să anuleze decizia Consiliului din uh, iulie 2011. Care au fost problemele și de ce s-a luat o astfel de decizie până la urmă? Prima problemă a fost că uh, Consiliul a încheiat acest acord pe baza juridică exclusivă a articolului 37 de politică externă, ceea ce înseamnă că Parlamentul nu era deloc uh, implicat nici în etapa de negociere, nici în etapa de uh, încheiere a acordului, nici măcar nu a fost nevoie de uh, acordul Parlamentului pentru um, a semna acest acord. Și am, uh, drept urmare, am mers în fața Curții Europene de Justiție și am invocat um, clauza de exclusivitate, uh, conform căreia Consiliul poate să încheie Consiliul poate să încheie acorduri fără acordul Parlamentului numai dacă este vorba de acorduri de uh, politică exterioară, și apoi articolul 218, dreptul ca Parlamentul să fie informat. Se spune că Parlamentul va fi informat imediat și în totalitate referitor la toate etapele procedurii. Deci prime, etapele pregătitoare, negocierea și încheierea tratatelor. La primul articol uh, invocat, când uh, s-a analizat conținutul acordului UE-Mauritius, uh, s-a văzut că nu uh, cuprinde numai aspecte de uh, politică externă, ci și aspecte de uh, judiciare sau uh, de cooperare polițienească, cum ar fi analiza informațiilor și, așa mai departe. În plus, era vorba și de dezvoltare, pentru că se prevedea o cooperare pentru dezvoltare și o finanțare în acest sens. Referitor la această clauză invocată, Curtea s-a, invoc- exprimat întâi asupra clauzei de exclusivitate și a spus că prevederile Curții Europene de Justiție pot fi uh, interpretate altfel și că, drept urmare, uh, exista o legătură și cu temeiul juridic. Deci Curtea a considerat că trebuie să cerut acordul Parlamentului chiar dacă acordul a fost încheiat înainte de tratatul de la Lisabona, însă are um, componente diferite care țin nu numai de afacerile externe. Un al doilea element, al doilea pilon al plângerii, se referă la interpretarea articolului 218, uh, punctul 10. Referitor la acest acord, Consiliul a informat Parlamentul referitor la deschiderea negocierilor în martie 2010 și data următoare când Parlamentul a aflat ceva despre acest acord a fost în octombrie 2011, la trei luni după ce acordul a fost semnat, încheiat și era deja în vigoare de trei luni, chiar după ce fusese publicat în monitorul oficial. Deci Consiliul Uh, nu a informat absolut deloc Parlamentul referitor la uh, evoluția uh, negocierilor. Instanța a fost de părere că a fost o încălcare a procedurilor fundamentale și deci concluziile Consiliului de încheiere ale acestui acord au fost anulate. Ce putem învăța din aceste concluzii ale curții? În primul rând s-a spus că este clar că articolul 218.10 din uh, TFUE este o obligație clară, nu ceva obțin, opțional. Obiectivul este ca Parlamentul să fie într-o poziție să uh, își exercite uh, rolul de supraveghetor asupra serviciilor european de, Serviciului de Acțiune Externă. Uh, este, regula este o expresie a principiilor democratice pe care se bazează Uniunea Europeană. În al treilea rând, Curtea a spus că încălcarea acestor prevederi duce la anularea uh, concluziilor con Consiliului. Și Curtea are competențe să decidă asta. Apoi s-a decis că 218.10 acoperă toate acordurile, de exemplu acorduri de care, sunt, de care este responsabilă Comisia Libe. De asemenea, Curtea a spus că acest articol acoperă toate etapele procedurii, inclusiv de la, de la discuțiile pregătitoare, la negocieri, texte de negociere, semnătura, uh, semnarea, uh, încheierea acordului, uh, dar și etape de după aceea, cum ar fi suspendarea. Deci Parlamentul ar trebui tot timpul să fie uh, Uh, informat. Bineînțeles, uh, aceasta este o hotărâre judecătorească. Ce poate face Parlamentul pe această bază și care pot fi implicațiile pentru Comisia Libe? Una dintre, uh, o, dintre posibilități ar fi să se discute cu noul comisar despre modul în care el sau ea doresc să implementeze această hotărâre și ce efect ar avea asta asupra unui nou acord interinstituțional. Apoi, uh, Hotărârea oferă Parlamentului dreptul uh, de a-și exprima uh, opiniile referitoare la negocieri și face o legătură cu controlul democratic. Este vorba de procedură, dar și de conținut. Pentru a-și exercita aceste sarcini, comisiile uh, Comisia și Consiliul trebuie să ofere toate informațiile Parlamentului pentru ca acesta să poată exercita controlul democratic. Apoi, Parlamentul este în poziția de a-și exprima uh, poziția și referitoare la o aplicare uh, tranzitorie a tratatului înainte ca el să intre în vigoare. Apoi, dacă nu sunt respectate cerințele, acest lucru este prevăzut uh, ca o, este văzut ca o încălcare a regulilor uh, fundamentale. Uh, Apoi pot să vă spun că avem un al doilea caz similar în fața instanței, care se va lansa împotriva uh, concluziilor, deciziei concluziilor uh, care a uh, încheiat un acord similar referitor la transferul piraților cu Tanzania. Din nou, Parlamentul timp de patru ani nu a fost informat referitor la evoluția acestui dosar. Vă mulțumesc, domnule Alic. Îmi cer scuze că v-am grăbit uh, la început. A fost o mică glumă. Uh, am spus că vrem să uh, plecăm cu toții în vacanță. Dați-mi voie să subliniez că serviciul nostru juridic este foarte important și această decizie este una foarte importantă, această hotărâre judecătărească nivelul actual al informării trebuie să fie îmbunătățit și trebuie să ne asigurăm că atât Consiliul cât și uh, Comisia își revizuiesc uh, procedurile. Același lucru este valabil și pentru uh, audierile comisarilor. O serie întreagă de lucruri au implicații față de ce, referitor la ceea ce vom face mai târziu. Deci vă mulțumesc pentru această prezentare. Acestea fiind spuse, cred că Um, am mai, mai avem timp la dispoziție, dar nu mai avem uh, activitate. Aș dori să mulțumesc uh, tuturor deputaților, uh, personalului. Uh, vă urez vacanță plăcută și ne vedem cu toții în septembrie. Thanks for staying. Thanks for staying.